So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten anfangen. Stimați colegi, haideți să începem. Știu că la două jumate e greu să începem. Poate că până la urmă reușim să schimbăm iarăși programul. Totuși îmi face mare plăcere să îi urez bine ați venit doamnei comisar Gabriel de la, la prima vizită de după numirea dumneai ei după cum știți foarte bine deja, fiecare comisie din Parlament are un schimb de păreri cu membrii comisiei în cadrul dialogului structurat. Iată că ne apropiem de sfârșitul acestei legislaturi uh, și de alegeri, dar cred că încă mai avem multe de făcut, nu în ultimul timp, pentru că abia așteptăm să auzim uh, propuneri cu privire la următoarea generație de programe de finanțare și vrem să vedem ce s-a mai întâmplat cu um, directiva privind serviciile audiovizuale și să încheiem aceste discuții, plus alte discuții care mai există pe alte dosare. În plus, pentru anul 2018, programul Comisiei conține multe inițiative uh, relativ noi în politica europeană și care uh, creează provocări noi din punct de vedere social și politic în, în societatea noastră. Vorbesc despre fake news, despre competențele digitale care sunt necesare, etc. Știu că uh, dumneavoastră vă sunt foarte importante toate aceste probleme și de aceea așteptăm cu interes să auzim poziția dumneavoastră și care sunt iniți- inițiativele dumneavoastră. Deci, ca să nu mai trag de timp, aș vrea să vă dau cuvântul uh, Amintindu-vă totuși că vă acordăm 10 minute uh, pentru această prezentare, ca să avem timp după aceea și uh, de o discuție. În ultimele ședințe am uh, încercat uh, să avem o, o rundă de întrebări în stilul ping-pong și ni s-a părut foarte bine. Uh, ceea ce înseamnă că uh, în următoarea discuție uh, fiecare uh, dintre eurodeputați vor avea un timp în care să pună întrebare, coordonatorii două minute, restul membrilor un minut, după care dumneavoastră imediat veți răspunde și va exista și posibilitatea unei a doua întrebări. Astfel totul va fi mai interactiv și nu ne vom simți ca la școală o să încercăm să facem acest lucru și să vedem dacă astăzi va merge totul la fel de bine ca dățile trecute. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit și aveți cuvântul. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă președinte, stimați membrii Parlamentului European din Comisia CULT, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat la acest dialog. E foarte important pentru mine să putem să pot lucra împreună cu comisia dumneavoastră pentru a putea completa piața unică digitală împreună. Așadar, vă mulțumesc pentru rolul constructiv pe care l-ați jucat în dezbaterea noastră și în dosarul referitor la codul uh, la piața digitală. Astăzi, dezvoltarea piaței uh, pieței digitale are un impact major asupra tuturor sectoarelor, sectoarelor economice, inclusiv uh, cel cultural. Cred că recunoașteți și dumneavoastră potențialul acestei piețe pentru consolidarea efectelor economice și societale ale culturii. Se poate, prin această piață, uh, accesa uh, un număr mult mai mare de produse și servicii culturale. Vă solicit ajutorul astfel încât uh, un număr cât mai mare de cetățeni europeni să aibă acces prin piața digitală la bunurile și serviciile culturale. Este un moment important acesta uh, prin care trecem. Avem puțin timp la dispoziție pentru a avea o piață digitală concretă. Instituțiile noastre s-au angajat într-un număr important de inițiative legislative Astfel, haideți să profităm de acest elan pentru a uh, uh, concretiza aceste inițiative. Vă mulțumesc de, pentru progresele deja făcute în ceea ce privește uh, uh, directiva pentru servicii audiovizuale și um, trebuie să continuăm pe această cale. Vă mulțumesc pentru eforturile depuse pentru directiva DSM uh, am adopt, uh, sperăm că vom adopta această propunere uh, și la fel și pe cea referitoare la drepturile de autor. În ceea ce privește CAPSAT, uh, s-a ținut un prim trilog ieri, atmosfera a fost constructivă și sper că lucrurile vor fi uh, la fel pe acest dosar. Voi vorbi acum despre un subiect care mi este foarte drag, este vorba despre competențele digitale. Introducerea tehnologiilor digitale în toate sectoarele economiei face ca noile competențe să fie cât se poate necesare, astfel încât uh, lucrătorii și nu doar ei trebuie să le poată stăpâni. În ianuarie am adoptat un plan de acțiune pentru educația digitală, care prevede măsuri pentru a ajuta sistemele de învățământ ale statelor membri, membre să se adapteze la transformarea digitală prin care trecem. Se preconizează o mai bună utilizare a uh, tehnologiilor în învățământ și dezvoltarea unor competențe necesare pentru a trăi și pentru a lucra în această epocă digitală. În mass media, multe companii spun că uh, mulți tineri nu au competențele necesare adaptate la ceea ce le cer companiile. Uh, Există din ce în ce mai multe întreprinderi care cer specialiști în TIC și ele nu reușesc să găsească oamenii destul de competenți. Deci, această provocare are nevoie de măsuri concrete, tocmai de aceea am lansat în decembrie Digital Opportunity, o inițiativă pilot care va oferi stadii, uh, stagii transfrontaliere Um, între 2018 și 2020, pe modelul Erasmus, câtorva, mii de, câtorva sute de mii de tineri europeni, studenți și absolvenți. Uh, multe organizații din interiorul Digital Skills and Jobs Coalition au uh, spus deja că este o inițiativă pozitivă și în viitor sper că din ce în ce mai mulți tineri vor putea să beneficieze de aceste proiecte. Un alt subiect foarte important și despre care veți mai auzi este CFM-ul viitor, post-2020. Cred că um, trebuie să ajutăm uh, lucrătorii să dobândească noi competențe pentru a putea să se reconvertească profesional și pentru a putea să rămână competitiv pe piața muncii. Trebuie să veghem astfel încât nimeni să nu fie lăsat deoparte. Programul de sprijin mass media, peisajul audiovizual s-a schimbat, publicul e mai tânăr acum și consumul este mai individualizat și mai mult online. Pe toate platformele de difuzare este esențial să avem conținut care să reflecte societățile și valorile noastre. Deci este esențial ca acest conținut Uh, care circulă și care este disponibil on demand uh, și pe aceste platforme și pe um, rețele de socializare să fie creat de firme europene. În momentul de față, pregătind uh, CFM-ul post-2020 și programul media, inițiativele din programul media, ținem cont de această, acest angajament și de valorile acestea europene. Cred că viitorul program media va avea aceleași uh, strategii de diversitate culturală și lingvistică și de competitivitate, uh, ținând cont de nevoia de a um, ține cont de noul peisaj audiovizual și de noile provocări. Astfel vom avea nevoie de un buget uh, care să fie la înălțimea ambițiilor noastre. Încă de, mi-am, de când mi-am preluat mandatul, am promis eu și echipa mea să respectăm aceste angajamente. Sunt cunoscute handicapurile sectorului audiovizual european. Filmele europene sunt mai puțin cunoscute în afara Europei decât filmele americane. Sunt mai puțin promovate, mai puțin vizibile pe piață um, și nu sunt de, la fel de ușor de accesat. Așadar, aș dori să propunem un repertoriu european al filmelor europene. Uh, dorim până la sfârșitul lui 2018 să avem deja un uh, prototip. Știm că 2018 este anul patrimoniului cultural. În acest sens, voi organiza o serie de reuniuni cu actorii interesați. Chiar am avut o primă masă rotundă în timpul Berlinalei. Dorim să avem cât mai multe părți interesate și să beneficiem de energia lor. Într-o primă instanță, un astfel de instrument ar permite profesioniștilor să identifice uh, țările în care filmele lor sunt disponibile și uh, în care pot fi accesate și trebuie uh, văzută uh, pre- trebuie revizuită posibilitatea de a le face uh, disponibile pe diferite platforme unde se poate în țările respective. Uh, ar putea fi luate în considerare chiar proiecte de, uh, chiar finanțarea uh, dubla, dublării și promovării firme, filmelor respective. consumatorii uh, trebuie să fie ghidați, orientați înspre platformele pe care au acces în mod legal la filmele respective. Voi vorbi acum uh, despre strategia uh, digital pentru cultură. Chiar sensul acestei inițiative este să se asocieze domeniul culturii și cel digital, astfel încât potențialul digital să consolideze efectele pozitive pe care le are cultura în economie și în societate. Această strategie este o ocazie de a demonstra că domeniul digital nu trebuie să aducă neîncredere sau pesimism, ci, din potrivă, trebuie să atragă unitate, prosperitate și optimism. Această strategie se va baza pe um, șase piloni, accesul uh, democratic la cultură prin acțiuni uh, destinate um, să promoveze cultura, până la comercializarea și uh, valorizarea patrimoniului cultural și accesul la finanțare. Atunci când vom uh, avea runda de întrebări și răspunsuri, răspunsuri, dacă vreți mai multe detalii, vă stau la dispoziție. Un alt subiect foarte important fake news, după cum a spus și doamna președinte. Informațiile fiabile uh, trebuie să fie esențiale într-o societate democratică. Cu toate acestea, informațiile inexacte sunt răspândite pe site-urile din lumea întreagă. În urma rezoluției Parlamentului prin care se cere um, um, se cere stârpirea acestui fenomen, noi am cerut uh, Uh, o mai bună autoreglementare um, a actorilor pe piață pentru a prezenta o comunicare a Comisiei către Parlament și Consiliu în aprilie. Am consultat părțile interesate, am consultat statele membre, grupul de experți în educație media, am deschis o consultare publică, aceasta se va încheia în 23 februarie. A fost creat un grup de uh, experți la nivel înalt și aceștia Uh, lucrează la un raport și voi avea rezultatele tuturor acestor strădanii. Trebuie să vă spun că mă îngrijorează impactul negativ asupra știrilor, fal- știrilor false, asupra drepturilor fundamentale și, a, și asupra libertăților europene și valorilor noastre. Trebuie ca puterile publice să fie vigilente la toate nivelurile pentru a păstra un uh, mediu de comunicare nepoluat. Aș dori să spun foarte clar, atunci când vorbim despre uh, știri false, am foarte multe linii roșii. Uh, două linii roșii, îmi cer scuze. Trebuie să păstrăm dreptul la informație și trebuie să păstrăm veridicitatea informației uh, și libertatea informației. Deci și cu acestea însă există uh, loc pentru uh, a fi, um, pentru a respecta toate criteriile care se impun. Uh, nu dorim să nu dorim să mai existe acest fenomen pentru că el uh, este greu de controlat și nu are granițe. Uh, Vă mulțumesc foarte mult și aștept întrebările și sugestiile dumneavoastră. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Kommissar. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar, pentru acest program de lucru care pot să spun că este foarte ambițios. Acum ajungem la runda de discuție. Începem cu coordonatorii. Silvia Costa, maximum două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că ne-ați dat această posibilitate de a ne întruni cu dumneavoastră. De minori. Ne-am mai uh, întâlnit uh, și am discutat despre protecția minorilor și despre internetul mai sigur. Ar fi foarte util dacă ne-ați putea spune câteva lucruri cu privire la propunerile pe care dorește să le facă Comisia și ce dorește să facă Comisia pentru a proteja tinerii de hărțuirea online, de infracționalitatea online. Am vorbit despre un an care va fi dedicat tocmai acestor subiecte. Sperăm că directiva pentru um, servicii audiovizuale va fi adoptată și știm foarte bine care sunt inovațiile care au fost introduse astfel, astfel încât să se responsabilizeze tinerii. Trebuie însă să ne gândim și la protecția drepturilor fundamentale și a drepturilor omului și este bine să avem abordarea corectă. Trebuie să vedem uh, și unde intervin uh, platformele de socializare, televiziunile online În ceea ce privește planul de acțiune cu privire la educația digitală, aș dori să înțeleg mai bine care este legătura cu raportul doamnei Libatski. Educația este o condiție prealabilă pentru dezvoltare socială. Aceasta este una dintre ideile exprimate în raport. Așadar, cum sunt incluse aceste competențe și dacă pot fi dedicate fonduri pentru așa ceva. De exemplu, fondul de investiții Juncker nu include nimic legat de educație. Am vorbit uh, zilele trecute despre uh, platformele de sprijin pentru uh, educarea tinerilor, preadolescenților. Am vorbit și despre despre adoptarea infrastructurii digitale în uh, școli. În al doilea rând, aș dori să înțeleg mai bine această propunere europeană pentru o platformă de conținut uh, online artistic și acest repertoriu al filmelor europene. Cam în ce direcție doriți să vă îndreptați cu acestea? Mi se pare o idee foarte interesantă. Și poate doriți să ne spuneți mai mult cu privire la ce înseamnă noua strategie în cadrul agendei uh, europene digitale. Uh, da, într-adevăr, astăzi nu suntem mulți. Uh, aș fi putut să vă las să vorbiți mai mult, dar uh, ideea e că vroiam să acord același timp tuturor. Deci dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, atunci am să îi dau posibilitatea. Mulțumesc, doamna Costa, pentru întrebările dumneavoastră. În primul rând, protecția minorilor. O treime din utilizatorii de internet sunt tineri. În același timp, acești tineri reacționează repede și la partea pozitivă, dar și la partea întunecată a internetului. Tocmai de aceea ne-am mobilizat și în 6 februarie la, Stras- februarie la Strasburg am organizat, am lansat o campanie europeană de informare Safer Internet for EU. Uh, dorim astfel ca anul 2018 să fie anul de educație în mass media, anul în care să îi învățăm pe tineri să se protejeze de atacurile cibernetice. Această campanie vizează uh, Uh, să pună la dispoziția tinerilor instrumente care să învețe cum funcționează internetul, cui să se adreseze atunci când sunt hărțuiți, atunci când uh, uh, constată efecte negative. În același timp, e important ca această campanie să fie însoțită de dascăl și de părinți. Deci, cred că această mobilizare, per ansamblu, va fi una foarte eficientă. Uh, avem acele centre pentru internetul mai sigur, care sunt în toate statele membre, sunt foarte active și au măsuri, au acțiuni organizate de-a lungul anului, uh, prin care să ajungă la un public cât mai larg, prin gesturi cât se poate de simple. Cum uh, să învețe pe oameni cum să-și protejeze parola, cum uh, să se protejeze împotriva phishing-ului. Este vorba despre niște pași foarte simpli și contez pe toate aceste instrumente pe care le avem la dispoziție. Am lansat deja apelul și avem uh, uh, ambasadori eminenți, inclusiv dumneavoastră, europarlamentarii. Dorim ca dumneavoastră, reprezentanții instituțiilor, reprezentanții societății civile, să deveniți ambasadorii acestei campanii. Uh, doar împreună putem să reușim. În al doilea rând, planul de acțiune pentru învățământul digital, pentru educația digitală. Mă încurajează uh, să văd că nu se lucrează izolat. Trebuie să lucrăm cu sistemele de învățământ. În planul nostru am spus foarte clar că am dorit, pe de o parte, să uh, există o parte dedicată fetelor și tinerelor femei, Uh, de asemenea să fie o parte de formare pentru, uh, pentru uh, profesori, pentru că nu doar tinerii au o carență de competențe, ci și profesorii. Doar 25% din profesori au competențele necesare pe care să le poată transmite mai, de, mai departe. Continuăm să colaborăm cu miniștrii pentru a putea avea rezultate bune. Am lansat Uh, pe lângă campania de informare, un proiect pilot numit Selfie. Dăm astfel posibilitatea școlilor de a se autoevalua, să vadă ce nivel digital au și care sunt nevoile lor. În prima etapă am uh, inclus 650 uh, de școli și în primăvară o vom lansa a doua etapă. Este extrem de încurajator și trebuie să Uh, începem, să, să lucrăm, adică în continuare cu ministrii învățământului pentru a uh, putea vedea cum putem implementa măsurile și cum uh, putem avea efectul de levier. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumim foarte mult. Helga Trüppel, vă rog. Um, Mrs. Mulțumesc, doamnă comisar, că ați venit. În ultimele luni ne-am mai întâlnit, am mai discutat despre aceste teme și întrebarea la urma urmei se pune cum gestionăm această revoluție digitală. Acum avem acces la conținut nemaipomenit în cantitate foarte mare, însă avem și instigare la ură, avem și uh, contrafacere, avem și uh, uh știri false, deci este nevoie de reglementare inteligentă. Uh, Am avut uh, o altă ședință cu domnul Oettinger uh, înainte, deci nu am auzit tot discursul dumneavoastră, dar mi-am dat seama că linia generală pe care ați adoptat-o este corectă și poate că am ratat o parte din ce ați spus și de aceea întreb, dar acum câteva săptămâni ați lansat platforma digitală publică și aș vrea să știu cum stau lucrurile cu ea. Mulțumesc! Bitte. Merci, merci beaucoup, Madame Truppel. Mulțumesc, doamnă Trupel, vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea fructuoasă, pentru că uh, ne permite astfel să avem parte de idei și de uh, sugestii care ne prind foarte bine și nouă și cetățenilor. Și doamna Costa uh, a pus această întrebare. Este vorba despre repertoriul uh, european de filme europene. Uh, Două obiective avem, să mărim vizibilitatea filmelor, de care suntem foarte mândri, dar ele uh, nu sunt destul de vizibile. Tinerii trebuie și el, ei să știe că există și să dorească să le vadă. Așa, acest repertoriu trebuie să fie făcut în două etape. În Prima etapă va fi o, un B2B platform uh, pentru profesioniștii din domeniu în care să vedem ce filme europene sunt disponibile în, ca, în care state membre. Am organizat deja o masă rotundă la Berlin. Avem două alte idei pe țeavă. Trebuie să lucrăm la uh, branding în momentul de față pentru a face aceste filme mai atrăgătoare și trebuie să avem și o politică editorialistă pentru, că, pentru ca publicul să dorească să vadă aceste filme. Reacțiile de care am avut parte la această etapă au fost pozitive. Mai este încă o etapă care va dura mai mult, adică o platformă P2C, pentru a pune la dispoziția cetățenilor un instrument pentru ca ei să vadă unde pot să vadă legal un film și pe ce platformă. Uh, aici încă avem nevoie să uh, ne, mai, uh, să ne mai gândim cum putem face lucrurile, dar după cum am spus, lucrurile merg foarte repede în ceea ce privește prima etapă. Repertoriul va fi inaugurat în octombrie 2018 și vom avea o lansare în 2019, însă pentru a doua etapă trebuie să vedem care sunt diferitele uh, trăsături specifice de care trebuie să ținem cont. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! În lipsă de alți coordonatori, uh, trecem la membrii normali. Santiago Fisas, un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru programul dumneavoastră atât de ambițios. Nici nu mă așteptam la mai puțin, cunoscându-vă. Aș vrea să subliniez două lucruri. Primul are de face cu digitalul pentru persoanele în vârstă. Aici există o lacună importantă într-adevăr, oamenii, într-adevăr, tinerii care sunt la școală, care tocmai ce au terminat școala, sunt importanți, dar ce putem face pentru cei care sunt în vârstă și care sunt analfabeti digital? Trebuie să primească, să trimită documente oficiale și nu cunosc domeniul digital. Este important. Și pentru a uh, conchide, știu că este de vreme să vorbim despre fake news, dar puteți să ne spuneți câte ceva despre posibilitatea de a se evita acest, așa zis, cancer pe care îl, de care suferim în domeniul digital. Mulțumesc! Vielen Mulțumesc, doamna Gabriel, vă rog. Vă mulțumesc pentru această întrebare pertinentă. Prima este extrem de dificilă, trebuie să știm să recunoaștem acolo unde este nevoie de mai multe eforturi. În prezent nu avem o soluție miraculoasă, pentru că atunci când este vorba despre persoane în vârstă, trebuie să ne dăm seama că sunt mai multe categorii. Există unii care doresc să um, folosească informațiile digitale și persoanele care nu doresc să folosească informațiile digitale. Uh, Până acum n-am făcut destule. Avem o cale care permite persoanelor în vârstă să dobândească competențe um, digitale pentru a fi capabile de a folosi acest domeniu. Este um, un, um, o platformă utilizată în comun cu doamna comisar Tyson. În al doilea rând, trebuie să mai găsim alte soluții eu am propus Digital Innovation Hubs, un program pe care îl avem pentru 5 ani. Ne, mai avem 3, avem 5 milioane de euro pe an și scopul nostru este ca până în 2020 să avem acest Digital Innovation Hub, centru de inovare digitală în fiecare regiune. Și în, această, în, aceast, în acest tip de centru va trebui să fie și o, un um, departament pentru formare și ar trebui ca acest centru să fie în fiecare regiune pentru că um, pentru persoanele în vârstă mobilitatea nu este același lucru uh, ca pentru tineri și atunci acest lucru ar fi o soluție, dar trebuie să mai căutăm în continuare soluții dar este foarte important ca statele membre să nu fie uh, teritoriale, să nu încerce să își uh, să țină cu dinții de propriile competențe și să permită și nivelului european să se amestece. Din punctul meu de vedere, pot să vă spun că în numai un an coaliția a reușit să ofere peste 3 milioane jumătate de formări, mai ales pentru tineri, dar uh, întâlnesc din ce în ce mai mulți parteneri care spun că ar vrea să formeze persoane vulnerabile sau în vârstă, pentru că digitalul nu este doar o oportunitate în prezent, ci și un risc. Un risc de creștere a sărăciei, a excluziunii, a periferizării. Și trebuie să fim atenți la acest lucru. În legătură cu fake news, aș vrea să facem imediat diferența între fake news și conținutul ilegal. S-a vorbit și despre acest lucru. Pentru conținutul ilegal avem o definiție clară în dreptul european. Uh, este vorba despre propaganda teroristă, pedopornografie, um, hate speech, etc. Dar pentru fake news nu avem definiție. De aceea am propus un grup de experți care să fie împărțit în mai multe grupuri de lucru și unul dintre grupurile de lucru se concentrează asupra definiției și vă asigur că acesta are cele mai animate dezbateri. Eu am să aștept rezultatul acestui, acestor grupuri. Avem experți în uh, drept constituțional pentru că legislația diferă. În prezent există o dificultate reală, dar ce știm? Știm că fake news nu reprezintă satira, ironia, site-urile de opinie. În spatele fake news există intenția de a face rău fie de a se ține cont de aspectele comerciale, faimoasele clickbait, dar există și o dimensiune politică și societală foarte importantă. În prezent, experții își fac uh, datoria. Pentru mine este important că la fake news există patru elemente cheie pe care, care trebuie să ne ghiteze în găsirea soluției. În primul rând, inclusivitatea, incluziune, trebuie să ne uh, participăm cu toții, uh, platformele, jurnaliștii, pentru că educația media este foarte importantă în domeniul fake news, dar și societatea civilă și instituțiile. Doi, transparența. Trebuie să știm mai multe în legătură cu mecanismele folosite pentru răspândirea informațiilor false, cu privire la, dar și cu privire la fluxurile financiare și banii generați astfel. Trebuie să fim ghidați de credibilitate și trebuie să punem cetățenilor la dispoziție instrumente prin care să identifice prima sursă a informației. Dar de asemenea, atenție, nimeni nu poate să impună nimănui ce să creadă. Este o libertate care trebuie respectată, dar trebuie, uh, pe de altă parte, să consolidăm fact-checking, verificarea faptelor. Foarte important de asemenea este uh, uh, conținutul de calitate. Dacă avem un conținut de calitate, la un moment dat acesta va dilua spațiul pe care au reușit să îl câștige știrile false. Iată, așadar, acestea sunt câteva piste pe care le avem. La mijlocul lui martie raportul se va publica. Pe 27 februarie organizez o nouă dezbatere publică care va permite tuturor care nu sunt în grupul de experți să se exprime. Și cred că cel mai important este ca în continuare să ținem cont de toate punctele de vedere care există și să ne spunem că uh, putem avea o abordare comună. Am spus că vreau ceva nou și ceva concret. Am spus asta în grupul de experți. Acestea sunt cuvintele mele cheie. Dank, Cristina Libacca. Mulțumesc, Cristina Libacca, un minut. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte și doamnă comisar, vorbitoarea s-a întrerupt. Microfonul vorbitoarei s-a întrerupt? Entschuldigung, Martina, ich kann nicht... Martina, îmi cer scuze. Nu știu pe cine, pe cine reprezintă, înlocuiește ca și coordonator, trebuie să comunici mai devreme. Cristina, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru intervenția dumneavoastră deosebit de interesantă. Trei întrebări. Revin la lipsa competențelor digitale și a cunoștințelor în acest domeniu, în ceea ce privește cadrele didactice. De multe ori, elevii știu mai multe decât dascălii. Există o Academie Europeană a dascălilor. Ați vrea să uniți cele două aspecte pentru a întări competențele digitale? În al doilea rând, colegul deja amintise mai devreme despre excluziunea digitală a persoanelor în vârstă. Doamnă comisar, în cadrul mandatului meu parlamentar, eu organizez cursuri pentru persoane în vârstă și nu reușesc să răspund la solicitările tuturor, care, tuturor acelora care doresc să ia parte la aceste cursuri. Persoanele în vârstă fac parte din asociații deja cunoscute uh, autorităților. Dacă am luat legătura cu aceste autorități la nivel local, deja am putea atinge persoanele în vârstă. Acum, în ceea ce privește școlarizarea, doriți să asigurați calitatea școlarizării în contextul noilor tehnologii și cum veți monitoriza această școlarizare în continuare? Știți că trebuie să adaptați instrumentele tehnologice la vârsta utilizatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc, poate încercați uh, să fiți uh, un pic mai succintă în răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ribașca. Da, în ceea ce privește competențele dascălilor, uh, nu pot face altceva decât să sprijin inițiativele care le vor permite cadrelor didactice să fie și mai informate, să dispună de o rețea, pentru că este un lucru care afectează și adulții. Știm că la nivel local există multe inițiative Poate că a venit vremiu, vremea ca, cu ajutorul noilor tehnologii, să putem crea platforme care să pună la dispoziția tuturor noi instrumente uh, de învățare. Nu pot decât să sprijin acest tip de inițiative. Acum, în ceea ce privește învățarea de calitate, nu ține de competența mea. Știm că învățământul e în continuare o competență națională. Cu ajutorul sectorului digital putem crea mai multe sinergii și iată de ce aș fi în favoarea anumitor inițiative. De pildă, Săptămâna Europeană a Codului. Iată, o inițiativă care permite unui număr de peste un milion de uh, cetățeni din Europa, timp de trei săptămâni în Europa, să vadă cum, prin intermediul codării, programării, să nu fim doar consumatori de conținut, ci să fim chiar creatori. Săptămâna, de pildă, uh, de uh, pregătire vocațională în noiembrie. Este a treia oră când se organizează această inițiativă și salut acest gen de inițiative pentru că, um, după părerea mea, educația este strâns legată de piața muncii. Știm astăzi că avem nevoie de tineri care să fie pregătiți și care să poată răspunde nevoilor de pe piața muncii. La ora actuală avem nevoie de 350 de, de specialiști în TIC. În 2020 vor fi 500 de mii specialiști de care vom avea nevoie. Eu, e, a venit vremea ca sectorul privat și universitățile să colaboreze mult mai strâns. Dar am să mă limitez la mandatul meu. Mulțumesc foarte mult! doamna Michels. Mulțumesc, însă am pornit de la premiza că facem o rundă la care vă iau cuvântul înainte reprezentanții fiecărui grup. Iată de ce am fost un pic derutată. Îmi cer scuze că uh, i-am luat microfonul vorbitoarei. Doamnă comisar, nu pot decât să salut ideea pe care ați prezentat-o uh, la Berlinară în calitate de cetățean al orașului Berlin. Nu pot decât să salut această platformă. Ați spus deja câte ceva în acest sens. Pe mine m-ar interesa cât de public și cât de comercial va fi, după părerea dumneavoastră, acest proiect. Și cum vreți să convingeți industria cinematografică europeană care uh, practic a creat din principiul uh, teritorialității un principiu absolut. În, în continuare, după Proprietatea intelectuală, am întrebat instituțiile implicate, galeriile, bibliotecile, arhivele, muzeele, care sunt uh, implicate în uh, dezbaterea culturală la ora actuală și care consideră că digitalizarea nu este suficientă pentru păstrarea patrimoniului. Cum stau lucrurile la ora actuală cu acest loc și aveți propuneri concrete în acest sens? Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, să întrerup microfonul. Mulțumesc pentru cele două întrebări în ceea ce privește repertoriul european de film. Nu ne aflăm deocamdată într-o fază comercială. Pentru noi este important să avem uh, un mediu unic, pentru că la ora actuală avem uh, nu știu câte platforme de conținut digital. Există totuși experiențe favorabile, însă ar fi util să avem un singur loc unde acest patrimoniu cultural atât de variat de care dispunem să poată fi accesat și să vedem, să știm clar ce filme europene se află și unde anume. Există în anumite state membre deja acest gen de registru și merge foarte bine, însă mi-aș dori să avem o inițiativă asemănătoare la nivel european. Acum, pentru a doua etapă, rămân uh, cât se poate de deschise dialogului, nu e intenția mea să impun, ci tocmai ideea de a afla dacă sunt drepturi de autor, dacă s-au semnat contracte și vreau să uh, acționez mereu respectând pe deplin tot ce trebuie respectat. Am uh, stabilit să ne întâlnim peste două luni, uh, vom avea o întâlnire mai tehnică unde vom aborda toate aceste aspecte și vom organiza o masă rotundă la festivalul de la Cannes, după care sperăm să putem continua până la, în luna octombrie când vom lansa prototipul. Sper să vă poți ține la curent și încă o dată ne aflăm la dispoziția dumneavoastră pentru a vă oferi toate informațiile necesare. Acum, în ceea ce privește digitalizarea patrimoniului cultural, așteptăm rezultatul votului Parlamentului. Știu că nu e comisură, Comisia Cultură de, de vină și am spus acest lucru deja la începutul discursului. Vă mulțumim pentru ce ați făcut. Așteptăm însă votul final, care nu știu dacă e prevăzut pentru finele lunii martie sau în luna aprilie. Aș vrea să trec la această inițiativă, la următoarea etapă esențială, pentru că noi e clar, trebuie să dăm dovadă de ambiție și, în acest scop, e necesar ca negocierile să înceapă. Mulțumesc foarte mult, domnule Struiovski. Mulțumesc foarte mult. În cadrul întâlnirii cu Comisia Cultură voi uh, prezenta un raport referitor la barierele de acces la cultură. Există multe bariere despre care știm foarte multe, care, referă, însă, care se referă la participarea tradițională la cultură. Știm însă foarte puține despre participarea culturală online. Dumneavoastră, doamnă comisar, ați spus că nu știm care este rolul pe care îl joacă contextul digital pentru filme. Iată de ce este important să extindem statisticile colectate de Eurostat pentru a strânge mai multe informații și pentru a îmbunătăți politicile de acces la cultură. Eu am fost ministru al culturii în uh, Polonia și mi-am impus drept obligație aceea de a verifica câte filme europene nu sunt disponibile din cauza unor controverse privind drepturile de autor. E un număr impresionant, incredibil, aș spune. Eu v-aș cere să eliminați acest blocaj european în care a creativității din cauza drepturilor de autor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu pot decât să felicit inițiativa luată pentru a vedea încă o dată că se poate declara care sunt uh, și unde sunt barierele și aștept, accept cu mare plăcere, firește, să continuăm acest efort comun. Este deosebit de util pentru noi și în acest sens Parlamentul a fost uh, un interlocutor în avangardă care a venit cu idei foarte concrete pentru a vedea în ce măsură le putem uh, pune în aplicare. Nu pot decât să mă asociez la această propunere. Mulțumesc foarte mult, domnul Necov. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă Gabriel. Patruzeci la sută din populația europeană nu are competențe digitale, 20% nu, nu are deloc, 40% are doar într-o anumită măsură. Bulgaria e pe penultimul loc, pentru că doar 25% din populație are un anumit nivel de competențe digitale. Acesta este, prin urmare, un obstacol în calea accesului la cultură. Noi inventăm strategii, le punem în aplicare, însă nu luăm uh, în calcul cât de îndepărtată ar putea să fie totuși populația de aceste strategii din cauza absenței competențelor digitale. Existase ideea de a dezvolta aceste competențe digitale la nivel național până în 2017, până la jumătatea anului. Cum stau lucrurile în acest sens? În al doilea rând, ați vorbit de um, educația digitală. Există inițiative pentru zonele slab populate în Uniunea Europeană? Mulțumesc, domnule Neco, pentru aceste întrebări. Într-adevăr, aceste date sunt îngrijorătoare și aveți absolută dreptate atrăgând atenția asupra acestei situații. Iată de ce pun accentul pe competențele digitale, pentru că putem avea cele mai minunate instrumente digitale și strategii și așa mai departe, dar dacă nu aducem la zi competențele digitale ale cetățenilor, nu vom putea niciodată profita uh, de pe urma transformării digitale. Știm că toate statele membre au strategii naționale. Ideea însă nu e doar de a avea o strategie. Ideea e de a vedea cum este ea pusă în aplicare și care e progresul înregistrat. Noi am încercat să arătăm plus valoarea față de strategiile naționale. Pot să vă ofer exemple referitoare la Săptămâna Europeană Vocațională și multe alte exemple care arată cât uh, de importante sunt competențele digitale. Dați-mi voi să vă reamintesc că statele membre insistă asupra competenței uh, și drepturilor lor Însă, tehnologiile noi progresează și trebuie să ne schimbăm abordarea, probabil. Vorbeați de profesori în regiunile slab populate ale UE. Nu. Aș spune că atunci când ne adoptăm programe și măsuri, atunci, uh, înainte de toate, trebuie să oferim acces la internet uh, populației în acele regiuni. ...76% din gospodăriile din mediul urban au acces la internet. Dacă vorbim de zonele rurale, zonele slab populate sau îndepărtate, atunci accesul la internet este sub 40%. Iată care ar trebui să fie punctul de plecare și este o componentă importantă a planului nostru. O mare provocare este să punem, să concretizăm aceste inițiative. Iată de ce trebuie să analizăm bugetul european și resursele care vor fi alocate pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Flanagan, vă rog! Mulțumesc foarte mult. Eu nu sunt un membru al acestei comisii. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit și cred că ceilalți președinți ar putea să învețe câte ceva de la dumneavoastră pentru că vă descurcați excelent. Doamnă comisar Gabriel, aș dori să vorbesc despre dumneavoastră, cu dumneavoastră despre grupul la nivel înalt privind știrile false. Astăzi ați vorbit de transparență, ați vorbit de credibilitate, cât și despre un bun mediu de comunicare atunci când oamenii din Irlanda au auzit de unul din membrii, că eu eram unul din membrii acestui grup la nivel înalt, foarte mulți eh, mi-au trimis un eh, îmi cer scuze, de fapt eu am primit eh, referitor la uh, unul din membrii din această comisie. Eu chiar am dat în judecată ziarul unde lucrează această persoană. În plus, unul din cei mai buni jurnaliști de anchetă din țara noastră a fost concediat de la acest uh, ziar pentru că uh, își făcea pur și simplu treaba. Eu v-am contactat și v-am scris în, în, pe 16 ianuarie, mai mult uh, cu o lună în urmă. Vorbiți de bună comunicare, dar de ce n-am primit nici un răspuns? Uh, pe 25 ianuarie încă o dată v-am contactat și tot n-am primit niciun răspuns. Ce vă cer ca eu și ziaristul în cauză să discutăm cu dumneavoastră și să vă explicăm de ce ia o idee atât de proastă să-l alegeți pe Stephen Ray în acel uh, grup. Vorbiți de diversitate. Nu există diversitate. Doamna președinte îl întrerupe. Cred că mesajul oricum a ajuns. Doamnă Gabriel. Merci beaucoup, Monsieur Flanagan une réponse a été envoyée. Mulțumesc foarte mult. Um, un mesaj a fost trimis pentru că l-am văzut, iar în răspuns se precizează ce aș fi răspuns și eu, personal și privindu-vă ochi, în ochi. Selecția nu se face alegând o persoană sau alta. Veți primi scrisoarea, însă scrisoarea, în scrisoarea ce se spune e că scrisoarea s-a făcut uh, pe baza unei serii de criterii independente, expertiză, echilibru geografic și echilibrul uh, de gen. Am primit 350 de candidaturi într-un an. Experții selectați se ridică la 39. Sunt deschisă să vă întâlnesc, să organizăm cât se poate de repede o întâlnire pentru a putea discuta. Foarte bine. Vă mulțumesc, domnul Malinov. Nu am uh, timp pentru cuvinte frumoase, doar că mă bucur să vă văd încă o dată trei întrebări. În primul rând, mai degrabă o recomandare de politică. Cred că sunteți la curent cu faptul că sectorul IT a construit o rețea foarte influentă de centre private de școlarizare. Se află cu mult înaintea oricărui stat. Oare am putea folosi potențialul lor o bucată de vreme până când sistemele de învățământ ale statelor membre le prind din urmă? Pentru că sunt atât de bune, sunt atât de țintite, însă se gândesc doar la câștigurile lor uh, private. Iar potențialul este irosit. Eu cred că vor fi dispuse să coopereze. Acum, a doua întrebare, referitor la protecția minorilor. Mâine vom avea o discuție în acest sens, însă în multe familii copiii cresc fără părinți, care sunt în străinătate la lucru și sunt lăsați cu bunicii. Ar trebui să ne concentrăm pe bunici, cum să-și protejeze uh, nepoții. Știu că sună ciudat, dar am câteva proiecte mici în acest sens și volumul de muncă e enorm. Și întrebarea 3, dacă ar interesa pe cineva, referitor la știrile false. Anul viitor se organizează alegeri europene. Haideți să ne concentrăm pe lupta împotriva știrilor false, mai ales în legătură cu alegerile parlamentare de anul viitor. Haideți să nu pierdem uh, să irosim prea multe resurse cu strategii pe termen lung, să lăsăm pe păi seama comisiei. Știu că public, în public nu am spune acest lucru, dar vă uh, spun eu direct să ne concentrăm pe știrile false care încearcă să denatureze rezultatul alegerilor europene. Pentru că dacă ne facem treaba bine, poate vom avea cel mai bun parlament de până acum. Mulțumesc foarte mult. Doamnă Gabriel, vă rog. Vă mulțumesc, domnule Malinov. Toate cele trei întrebări sunt foarte importante, în timp ce, uh, în ceea ce privește prima întrebare, da, poate ar fi mai bine să avem uh, o cooperare mai amplă, pentru că deja se întâmplă în anumite state membre. Există coaliții naționale pentru locuri de muncă digitale. Coaliția noastră europeană este formată din mai multe coaliții naționale, poate ar fi bine pentru statele membre să aibă o coaliție națională. În timpul în uh, întâlnirilor uh, anuale, de pildă în timpul summitului din uh, luna iunie din Bulgaria, ar fi o idee să discutăm despre această inițiativă. Poate am putea lua un alt, în calcul un al doilea filon în acest sens. Copiii, ai căror părinți lucrează în străinătate, E un subiect pe care nu l-am abordat până acum, însă este un subiect uh, de importanță vitală în anumite state membre, iar noi suntem deschiși cu siguranță la orice noi idei. Știrile false și următoarele alegeri pentru Parlamentul European, da, este una din uh, dimensiunile pe care le vom lua în calcul și care uh, vor uh, fi abordate de grupul la nivel înalt. Iată mesajul pe care încerc să îl transmit și experților. Avem măsuri pe termen lung și avem un anumit nivel de alfabetizare digitală. Aceasta se va dezvolta și va fi în continuare dezvoltată în următoarele decenii. Avem nevoie însă de măsuri pe termen scurt și printre acestea viitoarele alegeri pentru Parlamentul European vor avea o însemnătate primordială. Firește, raportul va fi public și vom lua în calcul toate avizele înainte de publicare prevăzută pentru sfârșitul lunii aprilie. Trebuie să, așteptăm puțin, să nu uităm că durează un pic mai mult interpretarea decât intervenția. Julie Ward, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă întreb cum putem să încurajăm curiozitatea celor care învață, mai ales curiozitatea culturală. Cred că platformele și motoarele de căutare au uh, tendința de a, de a promova uh, cultura mainstream datorită algoritmilor care există și trebuie să ne asigurăm că conținutul este divers și că utilizatorii știu acest lucru am putea include acest lucru în strategia pentru alfabetizarea media și digitală. Este un lucru foarte important și este legat de multe lucruri despre care vorbeam în după amiaza aceasta. Vreau de asemenea să vă sugerez că alfabetizarea profesională eh, reprezintă un lucru important important care se poate alinia cu viitorul digital. Avem instrumente digitale foarte bune care vor uh, spori și vor deveni din ce în ce mai interesante, dar mulți oameni, dar mulți oameni nu știu cum să își petreacă timpul și mi-ar plăcea să ne întâlnim mai mult ca să discut cu dumneavoastră despre conceptul alfabetizării profesionale. Îmi place că se vorbește și des, uh, nu-mi place că se vorbește despre STEM, nu STEAM, a din STEAM uh, reprezintă artă, deci să nu ne concentrăm doar asupra matematicii, ci și asupra artei. Și încă o important, uh, întrebare scurtă. Cineva de la cabinetul dumneavoastră a fost la um, micul dejun EIF și vreau să și a spus că vă interesează proiectele grassroots de bază. Ce înseamnă aceste proiecte? Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Prima a fost cum putem să creștem interesul. Cred că în prezent suntem suficient de ambițioși, dar trebuie să fim și mai ambițioși, pentru că pe de-o parte avem anumite inițiative care sunt legislative și pe de altă parte altele non-legislative. Mă gândesc acum uh, la directiv la directiva SMA, care conține informații care ar trebui să circule pe platforme. Este unul dintre elementele de noutate. Pe de altă parte, există și măsuri non legislative care sunt foarte importante pentru tineret în special din punctul meu de vedere, ei trebuie educați ca să știe să aprecieze conținutul și în prezent trebuie să începem de la o vârstă foarte fragedă, poate cu ajutorul unor personalități cunoscute deja în rândul tinerilor. Pentru tineri, când un lucru este um, spus uh, de o personalitate admirată, este mult mai important decât atunci când e spus de cineva din sistemul tradițional, un profesor, de exemplu mai vreau să pun accentul pe un lucru, pentru că colaborăm cu anumiți colegi din Parlament și anume că trebuie să arătăm care este locul industriei creative în Europa în prezent. Reprezintă cel de-al treilea sector din punct de vedere al ocupării forței de muncă și din punct de vedere economic. Pentru uh, tineri există atât de multe perspective. Să vorbim, de exemplu, despre uh, animația europeană. Este o poveste de succes uh, și trebuie să arătăm tinerilor că astăzi, grație tehnologiilor noi, uh, programelor, um, algoritmilor, le uh, pot avea uh, o ocupație interesantă și bine remunerată. Sunt foarte deschisă și putem să stabilim întâlnirea cât mai curând ca să îmi vorbiți mai mult despre această um, alfabetizare profesională, occupational literacy. Uh, nu cred că există o soluție miraculoasă. Cred că trebuie să combinăm mai mult diversele niveluri, diversele tehnologii pentru ca să reușim să obținem ceea ce dorim. Mulțumesc foarte mult, domnul Oflin, vă rog. Mulțumesc. Eu aș vrea să mai discut cu doamna comisar uh, despre faptul despre fake news. A spus că nu există o definiție. Sunteți de acord că trebuie să fie o definiție foarte clară, concentrată asupra faptului că se spun acolo afirmații care s-a dovedit că sunt false și să se includă eventual și dimensiunea intenției? Uh, pentru că de multe ori politicienii uh, citează selectiv fapte pentru a argumenta ceea ce au de spus. De exemplu, zona euro. Domnul Draghi ar spune, de exemplu, că zona euro este un succes, iată creșterea din uh, ultimele 18 luni. Eu dacă mă gândesc că euro este un lucru rău și nu vreau, am să spun, uh, uitați-vă că economia italiană nu crește uh, de 15 ani sau să ne concentrăm asupra statelor din sud care sunt mai sărace. Deci niciunul dintre, și în situația asta niciunul dintre noi nu ar fi vinovat de fake news. Pe de altă parte, Uh, pe de altă parte, uh, după ce Trump a câștigat alegerile, au, a, a apărut um, uh, au apărut tot felul de poze pe site-urile de știri care susțineau că Trump câștigase votul de popularitate și acest lucru nu era adevărat, deci era ceva fals. S-ar părea că dumneavoastră susțineți că ar trebui să existe o unitate de verificare care ar putea să asigure un parlament mai um, pro-UE. Dar dacă faceți acest lucru, dacă creați o unitate de verificare, practic acest lucru va afecta și mai mult încrederea publicului. Da, Răspunsul la întrebare este da, trebuie să venim cu o definiție care trebuie să reziste la orice probă. Nu putem să avem o definiție variabilă. De aceea am spus de la început că nu este vorba despre site-urile de opinie, despre ironie, satiră. Definiția trebuie să se asigure că, definim crite- că definește criterii asupra cărora ne punem cu toții de acord. Mai ales, nu trebuie să existe un minister al adevărului sau să existe cenzură astăzi, de aceea am spus asta, trebuie pe de o parte să ne păstrăm dreptul de acces la informație, libertatea de exprimare a opiniei și pe de altă parte să folosim potențialul de inovare și crearea locurilor de muncă pe care o au noile tehnologii. Va fi o problemă extrem de delicată, dar uh, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră în sensul că trebuie să fim extrem de, import, inter, uh, extrem de atenți în ceea ce privește definiția. Mulțumim foarte mult! Înainte să intrăm într-o a doua rundă de întrebări, am eu o întrebare care încă nu s-a pus. Din păcate, Comisia nu a reușit să facă evaluarea la jumătatea uh, mandatului a programului uh, Creative Europe la sfârșitul lui 2017 și între noi spun că nu este în absolut deloc acceptabil ca Comisia să nu respecte un termen limită stabilit. Pe de altă parte, iată că ne gândim și la un viitor program de acest gen. Comisia lucrează deja la el uh, și deja s-au lansat multe zvonuri cu privire la un posibil program viitor Creative Europe și cu privire la faptul că este posibil ca pe de o, pe de o parte programele media să fie, ă, să fie discutate și pe de altă parte programele culturale, deci despărțite. Am înțeles că doriți să, ca programul privind cultura să fie uh, puțin mai susținut. Am vorbit recent cu dumneavoastră în legătură cu faptul că programul pentru media deja este foarte susținut. Puteți să-mi spuneți deja de astăzi care credeți că este viatorul, viitorul programului media? Rămâne în Creative Europe sau se va transforma într-un program independent? Pentru noi toți, ce este foarte important este ca vizibilitatea uh, unui program cultural de care nu sunteți răspunzătoare dumneavoastră, bine, dar mai ales a unui program media care reprezintă o marcă europeană să se păstreze și ca acesta să nu se piardă într-o mare masă de um, instituții. Deci spuneți-ne ce părere aveți dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă Camerever. Nu putem să anticipăm suficient pentru a ne da seama care va fi rezultatul final al negocierilor, dar pot să vă spun care este poziția pe care o apărăm noi. Programul media este unul dintre simbolurile noastre, este o poveste de succes formidabilă. În 26 de ani am investit 2,4 miliarde de euro, finanțăm 2000 de proiecte pe an, este esențial ca acesta să fie păstrat. Deci răspunsul meu este nu, nu voi apăra o opoziție care vrea să dilueze programul, ba chiar trebuie să facem tot ce putem pentru a încerca să sporim bugetul programului. Nu poate nimeni să spună acest lucru deja de acum, dar știm deja că există o limită. Uh, avem uh, bugetul uh, actual de 820 de milioane de euro și, deși banii sunt puțini, s-a creat deja foarte multă plus valoare, de aceea, uh, pentru perioada următoare, vrem un buget mai mare. Pe, pe de altă parte, este nevoie de o perioadă de reflexie privind 2018-2020, Uh, să nu uităm că avem 14 direcții cu 20 de acțiuni diferite. Poate că a venit momentul să revizuim uh, atitudinea noastră, să avem mai puține astfel de uh, direcții, adică mai puțin în cifre, dar mai mult impact. Oricum ar fi să știți că eu sunt deschisă la cooperarea cu Parlamentul pentru a putea apăra acest aspect până la următorul CFM. Ei, să știți că aveți comisia noastră de partea dumneavoastră pentru sporirea bugetului, asta este clar, vom lupta pentru acest lucru, inclusiv și inclusiv pentru um, restructurarea programului ar fi foarte util să vină și evaluarea de la jumătatea perioadei, pentru că astfel am putea să ne dăm seama ce se poate face mai bine pe viitor. De aceea ar fi bine dacă am primi evaluarea cât mai repede. Mai avem 12 minute. Aș vrea să mai dau Helgei Truppel cuvântul încă o dată. Mulțumesc, uh, Petra. Aș vrea să vorbesc despre conflictul dintre două, obiect, două conflicte între obiective. Nu e prima dată când vorbim despre acest lucru. Fake news nu este un fenomen nou, a existat întotdeauna în, de-a lungul istoriei, dar uh, prin intermediul internetului diseminarea are loc mult mai rapid. Evident că avem nevoie de o definiție, dar să nu uităm ce a spus Trump despre uh, fapte alternative. Există platforme sociale din Rusia care informează publicul european și american. Deci să nu fim naivi să ținem cont de acest lucru și dacă vrem ca reglementarea pe care o uh, adoptăm să fie inteligentă, trebuie să nu influențăm libertatea presei. Deci trebuie să fim atenți, dar să fim atenți nu înseamnă să fim inactivi. Trebuie să adoptăm o reglementare inteligentă, nu excesivă, dar să spunem că nu facem nimic este o abordare proastă pentru că astfel practic apar aceste platforme sociale, boți, uh, care fac propagandă pe internet. În al doilea rând, în legătură cu drepturile de autor, drepturile de autor și film și această platformă digitală publică. După cum, spun, după cum s-a spus, teritorialitatea este, uh, primește prea multă importanță în domeniul filmului. Pe de altă parte, dacă vreți uh, să se disemineze mai mult filmele transfrontalier, trebuie ca acestea să fie achitate transfrontalier pentru că altfel sunt exploatați ă, producătorii de filme. Deci dacă vreți să existe acces la filme, trebuie să ne asigurăm că autorități, că autorii sunt plătiți. Mulțumim foarte mult, doamna Gabriel. Mulțumesc, doamna Trupel. În legătură cu fake news, sunt de acord cu dumneavoastră. Acesta este motivul pentru care am inițiat această activitate, pentru că nu, putem, nu mai putem să stăm pe bară să observăm ceea ce se întâmplă. Pe de altă parte, după cum am spus, momentan nu suntem în stadiul de legi- legislație, nu putem să legiferăm deocamdată, pentru că pentru a legifera trebuie să știm ce legiferăm. Uh, ori noi trebuie momentan să cunoaștem fenomenul mai mult, de aceea am propus grupul, de aceea vom avea o comunicare doar în primăvara lui 2018. Nu vom legifera încă. Haideți mai întâi să cunoaștem fenomenul, să identificăm mecanisme și acțiuni și după aceea să vedem care ar putea fi continuare. În ceea ce privește teritorialitatea, de altfel, avem același obiectiv. Este important ca autorii și creatorii să fie remunerați pentru că ei creează conținutul și just este să beneficieze de acest lucru. Dar în ceea ce privește capsat, vreau să menționez încă o dată un lucru care de multe ori a fost uh, prost înțeles. Noi nu afectăm libertatea de uh, semnare de contracte sau acordare de licențe. Vrem să sprijinim acest lucru. Ieri, după cum spuneam, a avut loc trialogul, a fost o atmosferă foarte plăcută și, uh, da, dacă e nevoie să clarificăm anumite lucruri, în trialog se face acest lucru. Dar astăzi să ne gândim și la acest, această piață unică digitală pe care vrem ca anumiți cetățeni Uh, de exemplu, cei care vorbesc limbi minoritare, uh, să uh, nu vadă un ecran negru atunci când pornesc televizorul. Este un echilibru dificil, este adevărat, dar, per total, cred că trebuie să avem propuneri ambițioase și să nu uităm niciodată care este esențialul. Și uh, uh, nu avem mult timp, anul 2018 este crucial Până la sfârșitul acestui an trebuie să finalizăm toate propunerile care există, 44 de propuneri de inițiative, adică din care 25 sunt legislative, numai 11 sunt finalizate trebuie să arătăm cetățenilor că ne gândim la industria lor și la drepturile lor și dacă vrem să facem acest lucru, trebuie să facem progrese. Mulțumesc foarte mult! Cred că toată lumea știe că nu este vorba despre un ori-ori, ci este vorba despre un și, adică și autorii trebuie să fie plătiți, să-și câștige banii. Pe de altă parte, trebuie să vedem și cum putem să creștem accesul transfrontalier. Deci, practic, discuția este care este cel mai bun, cea mai bună cale în acest sens și aici este marea dificultate. Mai dorește cineva să ia cuvântul aici? Domnul Flanagan, vă rog. Foarte scurt. Mulțumesc. Din, din moment ce mi-ați răspuns că mi-ați răspuns, uh, am contactat biroul și mi s-a spus uh, că nu am primit răspuns. De altfel, noi am fost obsedați de un eventual răspuns și am așteptat în fața monitorului. Iar dacă mi-ați răspuns uh, într-adevăr, spuneți-mi de ce nu mi-ați răspuns la al doilea e-mail în care vă întrebam de ce nu mi-ați răspuns. Uh, și în al doilea rând, cum putem să formalizăm o ă, întrunire cu acest jurnalist și dumneavoastră, pentru că o să fiți foarte surprinsă să aflați că ați ă, angajat regele fake news ca să vă ajute pe acest dosar. Și să știți că de altfel fake news a început cu presa scrisă, nu cu internetul. Mulțumesc foarte mult. Cred că mesajul a fost uh, uh, înțeles. Uh, este clar că e-mailul s-a transmis, dar n-a ajuns la dumneavoastră. Se va mai verifica asta uh, tehnic, iar în ceea ce privește reuniunea, trebuie să discutați dumneavoastră bilateral. Bun, atunci s-ar părea că am ajuns la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult că ați răspuns detaliat. Știu că acest proces de ping-pong este mai obositor pentru dumneavoastră, pentru că e clar că trebuie să răspundeți mai mult, pentru noi e interesant, dar cred că per total este mai util decât dacă dați răspunsuri în bloc la sfârșit la mai multe întrebări, pentru că așa practic cred că vă și concentrați mai bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Sper că nu a fost ultima vizită pe care ne o faceți. Mulțumesc și colegilor pentru numeroasele întrebări bune și pentru discuția interesantă de astăzi și vă urez o după amiază plăcută în continuare. Haideți să facem acum o scurtă pauză de 5 minute după care ne reîntâlnim pentru a organiza audierea cu privire la accesul la cultură. So, liebe Kolleginnen und Dragi colegi și colegi, cred că ar trebui să continuăm. Restul ședinței noastre se va dedica accesului la cultură. Vom începe cu audiere publică și de îndată după aceea vom face un schimb de opinii privind un proiect de raport referitor la acest subiect este pentru prima dată când Comisia noastră a decis să dedice un raport din proprie inițiativă acestui, acestui subiect atât de important. Domnul Stroevski este raportorul nostru și se, uh, își va aduce contribuția cu siguranță la această discuție. Suntem uh, deosebit de curioși să ascultăm uh, ce au de spus experții noștri, ce au identificat în domeniile lor și nu unde sunt uh, barierele, ci posibil cum se pot depăși. Am a uh, avut o experiență adineori cu doamna comisar cu așa numitul uh, procedeu ping-pong. Discuția s-a dovedit deosebit de vivace și animată și aș propune să continuăm în cadrul acestei audieri cu aceeași procedeu și anume dumneavoastră uh, experți invitați. Aveți fiecare la dispoziție 10 minute pentru a vă pronunța uh, asupra subiectului ales, după care avem o rundă de întrebări și răspunsuri, uh, un minut pentru întrebare și un răspuns cât se poate de succint. 5 minute pentru prezentări? Excelent! 5 minute pentru prezentare, după care facem 10 minute întrebări și răspunsuri și să vedem cum ne descurcăm. Doresc să vă prezint înainte de toate invitații noștri per Almeda, um, cercetător în domeniul științelor politice la Universitatea Barcelona și coordonator Fundașul Catalunia Europa, după care avem pe Jill Cousins, um, manager al Fundației Europeană, după care Frederic Meseu, sper că v-am pronunțat binele, bine numele, Meseu, consultant șef al Centrului pentru Bele Arte din uh, Bruxelles, Bozar, după care Dick Monenar, consultant fiscal la All Arts Tax Advisor și cercetar, cercetător la Universitatea Erasmus din Rotterdam. Invitasem și un al cincilea expert, și anume Olaf Zimmerman, manager al um, Consiliului Cultural German, dar dânsul a pățit uh, o, practic uh, un, un lucru cu care deja suntem obișnuiți cu toții și anume l-a răpus gripa. Cred că îl putem ierta și cred că cu uh, cei patru experți pe care avem alături de noi vom fi destul de ocupați. Așa că încep și îl rog pe domnul Almeda, ca prim expert, să înceapă. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc înainte de toate, să vă mulțumesc pentru invitația de la parte la această discuție privind barierele structurale, privind accesul la cultură. Obiectivul meu de astăzi este să prezentăm un raport pe care am început să-l analizăm în 2016 împreună cu colegii mei de la Fundația Catalunia Europa, referitor la cum a evoluat cheltuielile, au evoluat cheltuielile publice în intervalul 2007-2015. Este un raport pe care l-am actualizat pe măsură ce au trecut anii și doream să analizez, doream să analizăm impactul crizei economice care a izbunit în 2007-2008 și al politicilor de austeritate asupra bugetului public pentru cultură în, de-a lungul diferitelor state membre ale Uniunii Europene. Premisa de plecare a acestui studiu a fost de a, aceea de a confirma că criza de austeritate, criza economică și politicile de austeritate avuseseră un efect asupra bugetelor cultura, culturale ale diferitelor state și cum afectaseră accesul la cultură a, al diferiților cetățeni europeni. Și ipoteza s-a confirmat. Criza economică avusese drept consecință o scădere a sprijinului public pentru uh, cultură. Trebuia să vedem ce noi instrumente puteau fi puse în mișcare pentru a încuraja cultura în Europa. Prima surpriză a fost următoarea. Nu există la ora actuală studii actualizate referitor la uh, bugetul public pentru cultură în Europa. Studiul pe care l-a realizat, aceste studii realizate de Consiliul de Europa sub forma unui compendiu au început să se realizeze în 2011. Așa că profit de faptul că mă aflu aici să fac un apel la adresa dumneavoastră. Trebuie să știm care sunt cheltuielile publice în Europa pentru cultură. Sunt date absolut importante și cu siguranță studiul nostru este printre cele câteva care există la ora actuală și care prezintă informații actualizate. Haideți să vedem ce metodologie am folosit. Am uh, împărțit statele europene în patru blocuri geografice mari, sud, centru, est și nord. Fiecare din aceste grupuri, uh, uh, țările din aceste grupuri se comportau într-un mod asemănător, avea un tipar de comportament asemănător pe care studiul l-a confirmat și am folosit în scopul nostru ca principale surse de date Eurostat. Acesta este graficul pe care doream să vi-l arăt, care arată că cheltuielile publice pe cultură ale celor 28 de state membre a scăzut cu 3% în intervalul 2007-2005 în termeni absoluți și ponderea culturii în uh, bugetul public global a scăzut de la 1,14 la 1,01 în 2015, o reducere datorată în principal scăderii bugetelor uh, publice pentru cultură în țările din Sud. Am trecut la 113 euro pe cap de locuitor cheltuieli publice cu 6 euro mai puțin decât în 2007. În acest grafic vedem ce vedem de fapt? Vedem că există două blocuri principale, țările din nord și țările din centrul Europei, care au păstrat și care chiar de-a dreptul și-au majorat cheltuielile publice în anii de criză, drept uh, încercarea de a-și consolida economia prin cheltuielile publice. În uh, schimb, s-a înregistrat uh, o tendință descendență considerabilă în țările din Sud, echivalentă cu 30 de puncte procentuale din cheltuielile culturale uh, pe cap de locuitorii, al țările din Est au dus, au majorat ușor bugetul, ajungând la o uh, convergență. 247 de euro pe cap de locuitor în Danemarca în 2007, în 2015 cheltuiau 2271 de euro. În Grecia, situația e dramatică. În 2007 se cheltuiau 28 de euro pe cap de locuitor buget public pe cultură și în 2015 au trecut la 15 euro. În Spania, din 2015 față de 2007, s-a scăzut uh, cu 2200 de milioane cu 3% mai puțin uh, de cheltuieli uh, alocate culturii de la bugetul public. S-a investit foarte mult în cultură în anii uh, de dezvoltare economică, dar atunci când a izbucnit criza economică, cultura a trecut în coada priorităților, am spune, practic, am, numi, am putea o numi veriga cea mai slabă din statul de bunăstare. În următorul diap- diapozitiv vedem legătura între PIB-ul pe cap de locuitor și cheltuielile culturale, bugetul cultural. Vedem cum în 2007 existau două blocuri destul de apropiate și vedem că în 2015 aceste două blocuri s-au îndepărtat, a apărut uh, o fractură care arată cum anumiți cetățeni europeni au acces la cultură grație bugetului public și că există multe state europene care se îndepărtează de convergență formând aceste două blocuri separate. Iar cea de-a treia imagine, cel de-al treilea grafic pe care doream să uh, îl scoatem în evidență și după aceea cu întrebările putem intra mai în amănunte, este cum țările din Est, în mod surprinzător, ar trebui să analizăm cu siguranță mai în amănunt, procentul alocat culturii în bugetul lor este peste media europeană. Și asta se datorează culturilor politice, tradițiilor și am îndrăznit să spun chiar tranziției de la sistemul comunist la sistemul uh, liberal-democratic și, prin urmare, nevoii de a-și reafirma identitatea culturală, care este în evidență. Vedem cum uh, depășește media europeană blocul țărilor din Sud, care se află cu mult sub media europeană referitor la locul pe care îl ocupă cultura în cheltuielile publice. Vedem cum cultura față de alte politici, învățământ, sănătate, a avut de suferit mult mai mult. În ultimul, în ultimul rând, un alt aspect uh, semnificativ și am să închei pentru a vă putea apoi răspunde la întrebări, este cum cheltuielile publice ale guvernului central au fost reduse, greutatea trecând, accentul trecând practic la bugetul regional. Grecia este un exemplu elocvent în acest sens. Primăriile avea o, un buget de 3% pentru cultură în 2007, după care în 2015 bugetul uh, este majorat la aproape 50%. Guvernul central delegă, prin urmare, competențe o tendință care poate fi observată și în restul țărilor europene. Un aspect care a frânat un pic uh, acest, uh, această scădere a fost cheltuiela, a fost bugetul gospodăriilor. Din fericire, gospodăriile au continuat, uh, au menținut un buget constant pentru cultură, lucru care a permis uh, să compenseze reducerile făcute de cheltuielile publice. Dacă analizăm uh, peisajul în ansamblu în Europa, trebuie să ținem cont de partea de cheltuieli pe care o asumeau instituțiile europene în ansamblul lor. Europa Creativă, fondurile de coeziune reprezintă 0,73% din bugetul european. Doar 0,73% care înseamnă 1,87 de euro pe an pentru fiecare cetățean european alocat culturii. Am văzut cum totul de fapt se distribuie în mod destul de uneuniform fondurile de coeziune merg înspre țările din Europa de Est și de Sud, iar Europa creativă alocă fondurile mai degrabă Europei din uh, fondurile uh, Europei de Nord și Centrale. Este și rezultatul uh, investițiilor făcute de-a lungul acestor ani. Acestea sunt principalele concluzii la care am ajuns și dacă doriți, după aceea putem intra în mai multe amănunte. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! am putea spune că este înspăimântător că e primul studiu care există în Europa referitor la câți bani uh, au fost alocați de la bugetul public pentru cultură. Și iată de ce cred că pentru noi sunt, uh, din acest motiv, informații foarte utile. Cu siguranță, domnul uh, raportor, domnul Struevski, va avea întrebări cum uh, funcționează, două minute pentru întrebări. Da. Mulțumesc! Înainte de toate aș dori să vă mulțumesc pentru prezentare și să vă spun că în ceea ce privește uh, la ora actuală situația bugetară în Europa, știu cum stau lucrurile pentru că am fost timp îndelungat ministru al culturii în Polonia. Am uh, purtat un dialog cu omologii mei europeni tocmai referitor la uh, Uh, subiectele pe care dumneavoastră le-ați amintit. A fost o criză în Italia, în Spania, adevărat, datorată puternicelor fluctuații referitoare puternicilor fluctuații în pozițiile miniștilor de cultură. De fiecare dată când vizitam uh, Italia, Spania sau Republica Cehă, aveam uh, înaintea mea un alt omolog. Uneori e vorba pur și simplu de doar uh, câteva erori metodologice minore, dar care se acumulează. Situația a fost uh, cu totul alta în 2014-2015, spre deosebire de cea din Germania și țările de jos. Criza economică a făcut ca în Olanda cheltuielile publice pentru cultură să scadă enorm, în schimb ce în Germania nu s-a întâmplat acest lucru. Trebuie să ne amintim că guvernele naționale au fost cele care au hotărât uh, dacă se folosesc fonduri europene pentru cheltuieli publice în, în uh, cultură. Doar nouă state membre au decis să disocieze investițiile în cultură, printre care și uh, Polonia. În pachetul prezentat de investiții, Polonia a reprezentat 28%, pe locul uh, 2 Italia și pe locul 3 Germania. Celelalte state reduseseră la minim investițiile. Trec acum la o întrebare. Este absolut fundamental să ne gândim la diversificare în cadrul pachetului de investiții, iar în ceea ce privește cultura nu există un numitor comun. Dumneavoastră ați făcut o treabă excelentă, scoțând în evidență barierele în ceea ce privește, de pildă, achiziționarea unui bilet. E o barieră culturală. Acum, în ceea ce privește achiziționarea unui um, însă să ajungem la o metodă comună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Almeda, doriți să răspundeți direct? Da, mulțumesc frumos pentru observații. Metodologia pe care am urmărit-o este cea de a conceptualiza cheltuielile publice pentru cultură, pornind de la standardele internaționale de servicii culturale, o propunere acceptată de Eurostat și de ONU. Acesta exclude, de pildă, um, radio difuziunea, televiziunea, include însă alte aspecte care sunt comparabile și omologabile între diferitele state membre. Am folosit informațiile de la Eurostat, comparative așadar, pe care le-am folosit ponderat pentru a putea să le analizăm uh, într-un mod coerent și pentru a permite o comparație de asemenea în timp. Dumneavoastră ați vorbit de evoluția cheltuielor publice în fiecare stat membru. Noi avem toate datele și dacă doriți, vă putem uh, pune la dispoziție toate datele. Eu am lăsat un rezumat la intrarea în sală. Dacă după aceea doriți, vă putem da mai multe informații referitor la rezumatul privind unul sau altul stat uh, din statele membre. Mulțumesc foarte mult. Mai există alte întrebări, intervenții? Domnule Stroievski, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să uh, mai fac o completare importantă pentru mine. Standardele de la Eurostat au fost unificate în cadrul uh, efortului din 2010, însă studiul dumneavoastră se ocupă de intervalul 2007-2015. Aveți o sarcină dificilă, aveați o sarcină dificilă în fața dumneavoastră și totuși ați reușit să vă descurcați foarte bine, așa că felicitări! Mulțumesc, a fost o laudă! Într-adevăr, studiul nostru începe în 2007 anul anterior uh, izbucnirii crizei, noi am folosit doar datele disponibile la Eurostat, care au evoluat pe parcurs. Ne-am dat seama chiar uh, uneori că Eurostat a schimbat uh, anumite date. Noi urmărim evoluția acestor date din 2016 și e adevărat că pe aici, pe acolo s-au făcut modificări. De altfel, la ora actuală, informațiile noastre merg până în 2015 și sperăm să putem completa 2016 în următoarele luni. Vielen herzlichen Dank. Äh, Sie sind ja auch noch ein bisschen. Mulțumesc foarte mult. Și dumneavoastră mai veți mai sta aici, deci dacă mai sunt întrebări în cursul după amiezii, o să revenim. Acum trecem la următoarea expertă, doamna Casens, care va discuta în primul rând problema drepturilor de, drepturilor de autor ca obstacol în calea accesului la cultură. Aveți cuvântul, vă rog. The Mulțumesc, bună ziua! Interoperabilitatea patrimoniului cultural digital în Europa a primit un impol puternic prin sprijinul uh, programului european. Drept consecință, Europa este lider în digitalizarea patrimoniului său digital. Cadrul european și site-ul sunt copiate și imitate peste tot în lume. Existența uh, lor a permis uh, un acces sporit și a permis statelor să aibă o platformă de concurare mai egalitară, mai echitabilă. Din păcate, avem o viziune pe termen scurt cu privire la uh, digitalizarea uh, conținutului cultural. Cred că principalele obstacole sunt teritorialitatea drepturilor de autor și uh, sprijinul financiar și menținerea ecosistemului european. Aș dori să menționez o chestiune financiară cu care se confruntă Europeana. În ciuda concluziilor Consiliului din 2016, încă nu avem niciun fel de asigurare că Europeana și implicit accesul transfrontalier la conținut cultural va fi, vor fi susținute în anii care urmează au fost cheltuiți bani, există o rețea de agregare care ajunge în toată Europa pentru a aduna toate datele din uh, instituțiile culturale. Însă acest lanț costă și nu uh, și au fost reduse fondurile și lanțul este compromis pentru că mecanismele de finanțare sunt foarte slabe. Am încercat granturi, uh, Uh, am încercat achiziție publică. Deci, cred că aceasta este o situație în care Uniunea Europeană poate interveni pentru a preveni eșecul pe piață, dar nu are mecanismele necesare la dispoziție. Dacă chiar credem că patrimoniul cultural uh, uh, este baza pentru simțul de apartenență, pentru coeziunea socială în Europa, inovare și educare, atunci el merită egalitate de finanțare în cadrul uh, uh, finanțării pentru știință și cercetare. Avem nevoie uh, de uh, drepturile de autor, de copyright, pentru a folosi în mod mai inteligent internetul. Trebuie să putem să facem, uh, să explorăm uh, datele provenite din toate ziarele, din toate produsele culturale, din filme din orice epocă, de pildă. și teritoria, teritorialitatea este un obstacol în calea digitalizării. Europeana sprijină autorii și creatorii să aibă um, um, uh, aceleași drepturi în lumea digitală. De asemenea, credem că instituțiile pentru patrimoniul cultural care Uh, sunt păstrătorii istoriei noastre comune, de merită niște reglementări mai corecte pentru a putea face față mediului actual. Trebuie să ținem cont de felul în care vrem să avem acces și să consumăm uh, cultura. Fie că e vorba de elevi care au nevoie de ajutor pentru teme, fie că e vorba de cercetători, de profesori, Uh, de uh, developer care vor să facă o aplicație despre artă. Drepturile de autor au o existență veche, de dinaintea internetului, deci trebuie actualizate pentru viitor. Deci trebuie ca deținătorii de drepturi uh, să facă, și noi, să facem compromisuri. Sprijinul pentru educație și cercetare nu pare să fie controversat în ceea ce privește cedarea drepturilor de autor. Avem uh, proiecte de înfrățire cu 22 de țări și europeana este uh, o resursă destul de prețuită de educație. Very slow. <laughs> Thank you, Sylvia. Um, but we struggle to provide them with the data that they are. Încercăm în ciuda dificultăților să le oferim datele de, de care au nevoie. Însă ne confruntăm cu o gaură neagră în acest secol. Este nevoie de materiale audiovizuale, există multe documentare care uh, pot fi disponibile dacă nu avem nevoie să uh, uh, obținem absolut fiecare drept în parte. Este nevoie de asemenea de multă perspectivă asupra istoriei uh, și nu există acestea sau nu pot fi obținute. Instituțiile uh, trebuie să uh, poată să răspundească în public aceste materiale care nu sunt în comerț. Avem nevoie ast- astfel de un cadru nou pentru drepturile de autor. Folosirea uh, operelor cu drept de autor de către instituțiile culturale este uh, un obstacol foarte mare și este foarte dificil pentru aceste instituții să aibă acces și să răspândească acest conținut. O mare parte din aceste opere nu sunt comercializate, dar sunt protejate în continuare de, um, de drepturile de autor. Pentru multe dintre opere, soluția propusă de comisie funcționează, dar nu pentru toate. Instituțiile culturale sunt uh, de acord cu un mecanism de acordare de licențe, dar acolo unde acesta nu poate exista, aceste instituții trebuie să se poată baza pe derogări. Fără aceste derogări, vom rămâne cu acest obstacol structural. Apoi, armonizarea excepției pentru păstrare, pentru uh, prezervarea operelor. Deocamdată cadrul actual este bun, dar propunerea comisiei este ambiguă, nu se știe dacă se referă la digitalizare. Excepția care nu include și digitalizarea va crește incertitudinea juridică pentru uh, instituțiile culturale. Apoi, um, conținutul de domeniu public în formă analogă ar trebui să fie și în formă digitală. Multe state membre au legi care permit instituțiilor culturale să aibă drepturi exclusive cu privire la uh, reproducerea operelor de, operelor de domeniu public. De, ace- de, a- de aceea există reproducții a uh, copii ale unor uh, tablouri de pildă din secolul XVI Uh, și sunt uh, cerute de și uh, sunt folosite de, um, de instituțiile culturale. Nu în ultimul rând, trebuie să, să se poată face text și data mining de către publicul larg. Deci trebuie să eliminăm aceste obstacole în calea accesului la cultură și trebuie să ne asigurăm că uh, cetățenii au acces la cultură. Mulțumim foarte mult! se vorbea foarte repede, așa ne s-a părut și de-aia v-am întrerupt din când în când ca să vă spun să vorbiți mai încet. Ni se părea că mergeți cu viteza sunetului, dar iată că am reușit până la urmă. Domnule Straievski, vă rog. Cuie, m-am... Mulțumesc foarte mult. Am o observație și o întrebare. Întrebarea se referă la decizia Parlamentului Uneori, drepturile de autor protejează o operă până și 70 de ani. Deci s-a prelungit perioada propusă inițial. Și la început am crezut că autorii vor uh, beneficia de pe urma acestei reguli, dar nu. Se pare că doar companiile care distribuie bunuri culturale au reușit să profite. Așadar, aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Dacă această prelungire a fost o decizie bună, ar trebui să o păstrăm. Și observația mea se referă la bunurile din patrimoniul cultural. Principala provocare în momentul de față este ca aceste bunuri, filme, ilustrații, cărți, care fac obiectul unor litigii în materie de, de drepturi de autor, ce ar trebui să facem cu ele? După părerea mea, adică am fost șocat să văd câte uh, filme europene nu sunt distribuite din cauza litigiilor legate de drepturile de autor. Uh, Și la fel se întâmplă și cu publicații. Să zicem că acestea sunt ilustrate și editura e în Germania și uh, o ilustrată din carte e făcută de un uh, uh, pictor spaniol și există probleme în distribuție. După părerea dumneavoastră, care este soluția? Pentru că mi se pare de dreptul dureros ce se întâmplă. Vielen herzlichen Dank. Frau Cousins, Mulțumesc foarte mult, doamna Cousins, vă rog. Um, for the uh, first uh, question, I I, I, În ceea ce privește prima întrebare, cred că trebuie să creăm un mediu în care autorii sunt recompensați pentru ce creează, pentru că dacă nu, nu mai avem niciun fel de patrimoniu cultural în viitor. Mi se pare că 70 de ani e foarte mult în lumea în care trăim astăzi. În ceea ce privește internetul, uh, timpul s-a contractat foarte mult, lucrurile evoluează foarte repede, cu siguranță trebuie să găsim un echilibru. Nu am o opinie personală uh, pe această temă, dar doresc o soluție echilibrată și funcțională pentru a știm ce se poate face cu materialul deținut de instituțiile uh, care au patrimoniu cultural. Deci cred că trebuie ca materialul deținut de acestea să, poate, să, să poată să fie digitalizat. Și avem un gol mare Uh, materiale din uh, al doilea război mondial, din anii 60, care nu sunt disponibile uh, pe piață, nu sunt viabile pentru comercializare. Deci trebuie găsit o soluție bună. Referitor la cea de-a doua întrebare, este o problemă să obținem fiecare drept în parte? Nu cred că arhivele de film sau muze- muzeele de film sau uh, um, arhivele audio uh, vor să păstreze tot ce au pentru ele. Ele vor să răspândească acest conținut. Însă nu pot să fac acest lucru, nu pot să-l distribuie, pentru că și o, un tablou care apare în film este protejat de drepturi de autor și trebuie să obții drepturile respective uh, ca să uh, poți să difuzezi filmul. Licențele sunt un mecanism bun, dar din păcate nu, nu, nu sunt transfrontalier, deci asta este o problemă fundamentală. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumim foarte mult, Helga Truppel. Petra. Mulțumesc, Petra. Mulțumim, doamnă Jill Cousins. Eu sunt o mare fană europeană și cred că e foarte important să nu lăsăm totul în seama Google și a altor companii private vă respect uh, preocupările legate de copyright. Atunci când privești doar partea de uh, diseminare, însă, e adevărat ce spuneți, dar trebuie să ne uităm și la partea de producție. Trebuie să ne asigurăm că autorii vor crea în continuare că avem conținut nou și vor că și că va exista o recompensă pentru acesta, pentru că altfel nu vom mai avea conținut cultural. Deci avem o mică uh, conflict de interese aici. Ați spus dumneavoastră că nu sunteți împotriva acestei recompense, dar că doriți ca aceste instituții culturale despre care vorbiți și firește vă înțeleg poziția, aveți și dumneavoastră interesul de a ține aceste argumente. Uh, uh, pentru asta însă trebuie să plătească bugetele publice, spuneți dumneavoastră. Da, ca poziție politică aș fi de acord, însă problema apare acolo unde bugetele nu au suficienți bani pentru asta, nici pentru europeană, nici pentru instituțiile de patrimoniu cultural. Asta se întâmplă și în Germania, țara pe care o cunosc cel mai bine. Și eu doresc ca și dumneavoastră soluții uh, corecte și funcționale, dar trebuie să găsim o soluție care funcționează pentru toată lumea, uh, începând cu producătorii. O să vă dau un exemplu cam îndrăzneț. Noi întotdeauna insistăm ca Coca-Cola să-și plătească muncitorii și doresc ca și lucrătorii din domeniul cultural să fie plătiți. Toți ne dorim acces gratuit. Trebuie însă să găsim un model care să ajute și uh, creatorii. Și avem nevoie de un nou sistem de finanțare a filmelor europene. Uh, și dacă abolim acum geoblocarea, uh, vom omorâ industria europeană a filmului pentru că vom uh, da prioritate a filmelor de la Hollywood și de la Bollywood. Și creatorii europeni trebuie să uh, își primească partea lor. Vielen Dank. Frau Cousins, bitte. Doamna Cousins, aveți cuvântul. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Și asta legat și de întrebarea anterioară. Da, trebuie să oferim o recompensă corectă pentru cei care creează materialele culturale și tocmai acesta este rostul uh, drepturilor de autor. Pe, să recompenseze autorul. Uh, nu să dureze 70 de ani, nu să uh, facă imposibil accesul la unele materiale care se degradează. Deci, după cum spuneam, trebuie să ajungem la un compromis și trebuie să fim pregătiți să-l facem. De asemenea, cred că instituțiile de patrimoniu cultural oferă aceste materiale sau doresc să o facă, pentru că el este necesar, aceste materiale sunt necesare pentru educație, pentru cultură. Există o cerere foarte mare dar nu putem să o satisfacem pentru, din motive de calitate, din motive de absența materialelor din anumite perioade istorice. Materialele acestea trebuie digitalizate, trebuie uh, conservate, așa că normal că aceste instituții au nevoie de bani pentru toate aceste lucruri. Însă se fac vinovate uh, de Uh, faptul că cer bani pentru materiale de domeniu public, care sunt plătite de noi toți la urma urmei. Deci cred că este loc de îmbunătățire din toate părțile și este nevoie de compromis. Äh, Mulțumim foarte mult. Poate să mai pun eu o mică întrebare. Ați spus că de multe ori problema nu este dacă ne putem permite aceste drepturi, ci problema este mai degrabă că este foarte greu și foarte costisitor să se stabilească cine are anumite drepte, cui ar treb ă, drepturi, cui ar trebui să îi fie dați anumiți bani. Am vorbit despre Extended Collective Licensing System, un sistem ă, de drepturi de autor colective care uh, provine din statele din Nord, care funcționează bine și care practic îi mulțumește pe toți. Credeți că este un model? Credeți că dacă ar fi extins în întreaga Europa, ne-ar putea ajuta să sprijinim um, clarificarea drepturilor? Mă simt ca o impostoare pentru că nu sunt specializată tocmai în um, um, drepturi de autor. Da, licențele colective sunt un model bun, dar trebuie să um, se bazeze pe uh, societăți care trebuie să funcționeze în toate țările și așa ceva nu se întâmplă. Deci, problema se pune legată timpul de care, de care avem nevoie. Modelul, în principiu, este bun, dar funcționarea lui depinde de foarte mulți factori. Ja, wir haben ja mal vor einiger Zeit versucht, die Frage und Rechte und Pflichten von Verwertungsgesellschaften europaweit äh, zu klären. Vielleicht da, într-adevăr, pentru clarificarea acestor lucruri uh, s-au mai încercat uh, lucruri. Trebuie să vedem dacă ne-a ajutat sau să vedem dacă mai există probleme uh, Uh, în acest domeniu. Silvia Costa, vă rog, maxim două minute. Costa. Mulțumesc pentru aceste informații. Cunoaștem și apreciem activitatea europeană. Eu știu că este un subiect crucial acel al accesului și trebuie să găsim un echilibru între remunerarea artiștilor pentru efortul lor creativ și, pe de altă parte, accesul la acest la aceste opere. La început uh, vorbeați despre reformarea dreptului de autor cu excepții prevăzute. Dreptul la excepții pentru reproducerea materialelor, acolo unde subiectele sunt uh, fie instituții culturale și uh, fără un scop comercial, Aș dori să știu dacă, având în vedere abordările actuale ale comisiei, poate ați văzut și abordarea noastră, ar putea reprezenta un pas înainte. În al doilea rând, știu că a fost un succes pentru dumneavoastră efortul depus pentru acele opere orfane, cu alte cuvinte, opere um, ale căror autori, uh, ai căror autori sunt greu de identificat, E adevărat că nu sunt uh, incluse în această inițiativă pentru ca cine are acces la Europeana să uh, pirateze aceste conținuturi. Um, yeah. The, I think it's really moving in the right direction. Cred că lucrurile se îndreaptă în direcția potrivită. Noi credem că trebuie să facem un pas în plus. Este nevoie de a avea o poziție de rezervă la orice excepție. Că tot vorbeam de licență. E un mecanism bun, uh, trebuie ca să poată fi extrapolat, trebuie să poată fi funcțional, dar avem nevoie și de un mecanism de rezervă pentru țările care nu, avem, nu au acorduri de uh, acordare de licențe colective sau pentru operele care nu se încadrează uh, la aceste mecanisme. Uneori, pur și simplu, de exemplu, nu poți să găsești deținătorii de drepturi de autor, deci ai nevoie pentru aceste cazuri de excepții. În ceea ce privește operele orfane, îmi cer scuze, nu mi-amintesc întrebarea, spune vorbitoarea. Două questioni. Se siete d'accordo. Erau două întrebări. Dacă sunteți de acord cu propunerea inclusă în directiva europeană privind revizuirea drepturilor de autor, care include un tip de excepție. Al doilea rând, operele orfane. Deja a fost aprobată directiva și deja e în funcțiune. Există deja, cu alte cuvinte, posibilitatea de a publica opere declarate între ghilimele orfane, cele două noutăți. The issue with the, the, the, the Orphan Works um, uh, directive is one, it actually covers a very... Problema este că această directivă are în domeniul său de aplicare un număr foarte mic de opere. E un procent foarte mic din ce se poate acoperi uh, din secolul 20. Aici ai problema. Deci, avem ce, nevoie de ceva care să includă și operele care nu sunt comercializate, nu doar operele orfane. Mulțumim foarte mult și aceste și operele furate de multe ori uh, pierdute, de multe ori nu sunt acoperite de această directivă și acolo apar probleme. Domnule Venta, vă rog. Mulțumesc. Eu am o întrebare Întrebarea mea a fost pusă de doamna Tulpe, așa că am un, o întrebare pentru domnul Almeida. O întrebare scurtă. Yes. Podemos hablar español Domnule Amelda, dacă doriți, putem, dori, putem vorbi și în spaniolă. Studiul dumneavoastră e unul recent. E... Nu vreau să spun că e neapărat extraordinar de bun, însă în cele din urmă ne dă câteva sugestii. Și vreau să vă întreb dacă aveți o teorie despre viitor, pentru că în urma afirmațiilor domnului Juncker referitor la accesul cetățenilor la cultură, aveți o anumită linie roșie care să vă arate că dacă nu se vor îndeplini anumite criterii, nu vom ajunge la atingerea obiectivelor pe care ne le-am stabilit în viitor. Care este așadar, care sunt așteptările dumneavoastră pentru viitor? Mulțumesc foarte mult. Încercați să răspundeți în două minute, vă rog, cum puteți. A ver, comparecer în una... Să iei cuvântul într-o comisie a Parlamentului European care referitoare la accesul la cultură și să-ți dai seama că Europa funcționează cu două, pe două, la două viteze cu datele mână e într-adevăr dramatic. Ce se întâmplă cu procesul de convergență? Ce se întâmplă cu procesul de integrare, de integrare european dacă nu uh, în cultură? Cultura trebuie să fie o axă strategică a, EU, a Europei, a bugetului și la ora actuală nu așa stau lucrurile. Știm asta pentru că există multe bugete care confirmă acest lucru care arată că pentru fiecare euro investit în cultură există un câștig enorm pentru PIB-ul acelei țări și pentru restul Europei. Contribuția culturii la PIB-ul european se ridică undeva la 4-4,5%. În plus, dacă Uniunea Europeană mizează pe inovare, pe societatea cunoașterii, atunci cultura este un aspect, uh, reprezintă un aspect fundamental. Și ne-am dat seama acum că în bugetul european cultura ocupă o poziție marginală. Și dacă e să fim optimiști, uh, credem că există o marjă amplă de îmbunătățiri. Bugetul instituțiilor culturale europene reprezintă 0,70%, de ce să nu stabilim atunci un standard european referitor la alte bugete pentru ca uh, bugetul, cota alocată culturii de la buget să fie 1% sau să depășească 1%. În plus, dacă credem că bugetul european trebuie să sporească în termeni absoluți, trebuie să existe o autonomie fiscală și trebuie să reprezinte cel puțin 3, 4, 5% din cheltuielile publice ale Europei, atunci uh, mai e mult de îmbunătățit. Și pornind de acolo, crearea unor noi instrumente, crearea unor noi politici, unificarea impozitului pe valoare adăugată, crearea unu, unei legi uh, de mecenat la nivel european. Am lăsat multe propuneri în acest sens și le-am uh, discutat mai în cu mare plăcere. Adevărul e că acest, rezultatele acestui studiu ne-au surprins, pentru că un aspect atât de important pentru viitorul identității europene nu beneficiază deloc de atenție. Un buget public pentru cultură înseamnă cetățenie implicată, cetățenie cu cetățeni cu o capacitate sporită de inovare, și înseamnă, de asemenea, cetățeni mai democratici. Dacă nu facem nimic în acest sens, atunci proiectul european se va confrunta cu o criză gravă, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Tocmai. Vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumim foarte mult. Vă propun să trecem la următorul expert, domnul Mesiu de la Bozar. un centru cultural, aș spune eu, care încearcă foarte mult, face foarte multe eforturi și se implică în multe proiecte vizând accesul la cultură și discuția cu dialogul cu oamenii pentru ca aceștia să aibă un acces mai bun la cultură. Vă rog. Um, Bună ziua! Eu lucrez pentru Bozar, Centrul de Arte Frumoase din Bruxelles, poate că ați auzit de el. Am fost un pic derutat când mi-am făcut prezentarea, nu știam dacă să vorbesc despre modelul nostru financiar și sau despre felul în care comunicăm cu publicul, cum atragem publicul. Sunt două lucruri diferite la urma urmei. O să vă vorbesc despre modelul nostru hibrid, suntem o casă europeană a culturii și dorim să vorbim despre acest model, dar și despre situația altor centre uh, artistice din Europa, mai ales din domeniul artelor vizuale. Și voi împărtăși de asemenea câteva idei cu privire la ce se poate face la nivel european. Poate că ați și văzut Bozar, nu-i prea departe de Parlament. Este o casă um, Art Deco construită de arhitectul Victor Orta. Uh, centrul nostru cultural există din 2002, uh, este un centru de arte frumoase, este unul dintre puținele organisme federale, pentru că aici cultura este, în Belgia cultura este uh, competența regiunilor. statul federal ne-a cedat managementul clădirii și mai închiriem uh, uh, unor terțe părți spații. Noi colaborăm de asemenea, după cum știți, cu președințiile europene care mai organizează mini-summituri culturale, mini-dezbateri cu privire la uh, identitatea europeană, tineri, diaspora, migranți și așa mai departe. Deci încercăm să creăm noi povești, noi simboluri pe baza ideii europene. Uh, știu că alte centre culturale nu pot să facă asta pentru că nu au distanța mică pe care o avem noi față de instituțiile europene. Avem un milion de, vizator, de vizitatori pe an. Uh, cel mai important lucru este că am sprijinit uh, cam 30.000 de um, lucrători din domeniile creative din 2002 încoace. Uh, mă refer uh, nu doar la artiști, ci și la scenografi, uh, ingineri din domeniul artelor și alte profesii care, în care am avut un impact economic. Aveți aici câteva imagini, de fapt un grafic cu privire la structura noastră. Avem uh, birouri, avem săl de cinema, de spectacole. Uh, el este Victor Horta, care a făcut clădirea în anii 20. Avem un model de finanțare hibrid pe care l-am menționat deja, pe, um, deci public și privat, diferite surse de venit, din vânzări de bilete, donații, sponsorizări, catering și așa mai departe. Sprijinul public este esențial pentru noi și cred că majoritatea centrelor artistice din Europa sunt de acord. Cam 40% din fondurile noastre provin de la bugetul public, mai ales pentru costuri de structură și infrastructură. Aș dori să subliniez importanța uh, producțiilor, cam uh, 54 de milioane coproducțiilor, îmi cer scuze, bugetul este de cam 50, 50 de milioane pe an. Uh, clădirea uh, trebuie renovată. Aceasta a fost o investiție foarte mare pe care am uh, făcut-o în ultimii ani. În plus, este o clădire patrimoniu cultural și asta este și mai costisitor din punct de vedere al renovării. Cu acest slide puteți să vă faceți o idee cu privire la modelul nostru de finanțare, deci 50% surse, cultur, surse publice, naționale, internaționale, europene, locale, regionale. În viitor dorim să explorăm posibilitățile pe care uh, ni le-ar acorda o derogare fiscală. Uh, acestea există în Belgia pentru artele audiovizuale, pentru film. Uh, sperăm să o extindă și pentru artele frumoase. Um, fondurile europene sunt foarte importante pentru noi, uh, dar majoritatea fondurilor noastre publice provin din surse naționale și locale. Avem și parteneriate internaționale și primim finanțare și de acolo. Am un diapozitiv aici cu privire la noul rol al uh, centrelor artistice în, do- în secolul 21. Ni se cere să vorbim despre pro, pro, uh, provocările noi uh, societale referitoare la migranți și așa mai departe, uh, la democrație. Cred că suntem unul dintre puținele locuri din uh, domeniul urban care creează utopii în uh, contextul urban și care se implică în societate. De aceea dorim acces, uh, să oferim acces uh, Uh, pentru crearea unor platforme în care să comunice publicul, domeniul academic, politicienii și așa mai departe. De asemenea, ne luăm, luăm în serios și rolul educațional pentru comunitate, includem și diaspora. Lucrăm, de fapt, cu artiști din diaspora, din uh, Belgia și din Bruxelles și chiar cu diaspora africană um, și cu diaspora europeană Uh, și e un rol nou pentru noi, pentru că nu-l aveam, să zicem, acum 20, uh, 20 de ani. Mm, și chiar palpitant, aș zice. De asemenea, avem rolul de a genera idei, inteligență, soluții, rol care este subestimat de publicul uh, general. Practic, noi aducem noi idei, încercăm să aducem uh, soluții um, pentru provocările actuale. Uh, acesta este, la urma urmei, rolul artei și istoriei. Aș fi putut să fac un alt slide despre asta, dar haideți să uh, o lăsăm pe altă dată. Um, acestea sunt spusele lui Olafur Eliasson, un artist islandez. El spune că rolul unui muzeu nu este să preia sau să consume, dar să, ci să creeze, să producă, să producă inclusiv relații. Avem din ce în ce um, mai mulți artiști, mai mult conținut și online și offline. Există vreo 30.000 de muzee în Europa, probabil mai multe. În următorii ani uh, dorim să ne ocupăm de această dihotomie între uh, piața pentru produsele artistice și uh, domeniul public, pentru că există mulți artiști care absolvă școlile, dar nu au acces, să zicem, la uh, un mediu în care să, să se poată manifesta. După cum spuneam, majoritatea veniturilor noastre sunt din, din bugetul public. Um, avem o responsabilitate de aceea de a uh, uh colabora cu artiștii și de la nivel local, dar și din uh, alte zone ale Europei. Este un angajament pe care ni l-am luat. În plus, concurența între um, artiștii, muzeele, instituțiile mari și cele mici. Um, dar, după cum spuneam, um, artele vizuale au cel mai, cea mai mare nevoie de sprijin. De asemenea, ne concentrăm foarte mult pe uh, orașele mici, pe zonele rurale. Mi se pare esențial acest lucru și cred că uh, tot sectorul cultural ar trebui să facă asta. Doream să vă prezint un studiu de caz foarte interesant uh, pentru uh, cercetările dumneavoastră, dacă doriți. Este vorba despre garanțiile de stat și costurile pentru expoziții în domeniul patrimoniului cultural. Majoritatea expozițiilor temporare pot să coste între 1 și 3 milioane de euro. Uh, costurile de asigurare au crescut foarte mult în ultimii 30 de ani. Uh, este vorba despre între 20 și 40% dintr-o uh, expoziție, ceea ce e greu pentru muzeele care nu au aceleași resurse financiare. Există garanții de stat care reduc costurile. În vreo 17 state există acestea aceste cifre le-am găsit într-un uh, studiu al Comisiei pe această chestiune în 2003, dar nu am văzut niciun fel de studiu de follow-up. Belgia nu are astfel de garanții de stat. Uh, aceste garanții sunt uh, refuzate de creditori, deși nu este un risc foarte mare, pentru că nu se ajunge niciodată la solicitarea asigurării, resumei din asigurarea respectivă. Deci este nevoie de sprijin și de informare în toate statele membre. Trebuie explorată măcar posibilitatea unei, posibilități, posibilitatea unei scheme de garanții de stat sau de garanții europene, lucru care ar ajuta foarte mult uh, țările mai mici și mobilitatea artei. Accesul la cultură este o adevărată provocare pentru noi. Um, Trebuie să înțelegem cum să includem noi, noi audiențe, să um, creăm noi um, metode de a atrage public pentru, pentru arte, uh, să creăm exclusivitate prin excelența artistică și să avem abordări mai favorabile incluziunii. Și sunteți invitați săptămâna viitoare la uh, festivalul Afropolitan uh, cu artiști din Africa. Avem nevoi specifice în artele vizuale. Cred că um, creativitatea nu este menționată în um, Europa Creativă, în programul Europa Creativă, ceea ce mi se pare surprinzător. Mă refer aici la artele vizuale. Mă voi referi acum la programul Europa Creativă, Uh, voi repeta acest moto de 1%, este un obiectiv pe care îl avem de mult, îl sprijinim în continuare. Um, relații externe bazate pe cultură, aceasta ar trebui să fie o nouă prioritate. De asemenea, dorim să deschidem uh, posibilitatea candidării uh, pentru țările din afara UE. Dorim să stimulăm parteneriatele care să creeze legături între actorii mari și cei mici. Uh, Uh, de asemenea, dorim să sprijinim orașele și satele mai mici și să creăm o schemă de garanție europeană pentru artele vizuale. Și firește că avem uh, nevoie de legătură cu uh, Horizon și cu alte programe. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare a activității Bozar și a provocărilor pe care le vedeți în viitor. Domnul Stroivski are cuvântul. Mulțumesc! Mi-a făcut mare plăcere să aud această prezentare cu privire la problemele în domeniul asigurărilor. Eu despre problema asigurărilor am vorbit atunci când eram ministrul culturii în Polonia. Uh, Trebuie să ne coordonăm poziția. În acest sens există un dezechilibru, există țări care garantează asigurările și țări care nu. În această situație, schimburile între muzeele europene se fac dificil. Cunosc foarte bine instituția dumneavoastră, am fost de multe ori la Bozar, în timpul președinției polone am organizat destul de multe activități la Bozar și îmi amintesc de acum câțiva ani o descriere foarte greu de acceptat. Mai exact că în artele vizuale există un decalaj din ce în ce mai mare între persoanele uh, cu studii și persoanele care nu au niciun fel de pregătire în domeniul artelor vizuale. Cei care uh, au formare sunt din ce în ce mai buni. Cei care se tem de formele eh, de artă moderne, noi, se îndepărtează din ce în ce mai mult de această formă de exprimare culturală. Îmi amintesc că Vozar dorea să ofere tinerilor eh, formări experimentale, tinerilor și copiilor. Ați făcut deja acest lucru, ați reușit să îmbunătățiți oferta educațională pe care o aveți, în domeniul asigurării unui acces mai bun și participării la cultură? Mulțumim, vă rog. Pot să vorbesc în franceză. Este o provocare veche, uh, o provocare continuă, după cum spuneam. Uh, totul depinde și de public, există diverse tipuri de public, există un public mai implicat, uh, Există unii care trec pe de altă parte prin fața uh, clădirii fără să știe că este un, centru, uh, un centru de arte. Ce, încer- ce încercăm să facem este, de exemplu, să, să plecăm din centrul nostru și să intrăm în sălile de clasă, organizăm United Music of Brussels, adică concerte în stradă, pentru a facilita accesul la cultură uh, direct pentru publicul care altfel nu ar veni niciodată la Bozar și o mare provocare pentru centrele de artă, cum suntem noi, centru de artă contemporană, este instituționalizarea acestei forme de artă și sporirea participării publicului, nu numai ca vizitatori, ci și eventual și la conceperea expoziției sau la reflexiile globale care, care se fac, uh, îmbunătățind și accesul, de exemplu, al persoanelor cu mobilitate redusă. Sperăm să ne ajute și Orizont 2020 să lansăm un proiect de cercetare practică cu privire la incluziunea ă, publicului și includerea publicului în activitatea noastră. Sunt lucruri pe care le vom face, dar nu este ușor ă, și, în general, ă, atunci când uh, un uh, comisar vorbește despre un muzeu, întrebarea publicului este ultima care se pune și asta e o problemă. Mulțumim foarte mult. Silvia Costa. Molto interessante, conosco Bosare, apprezzo molto quello che... Multe, foarte interesante. Foarte interesant ce ai făcut la Bozar, mi-a plăcut foarte mult. Ai făcut o propunere care cred că trebuie reluată. Noi uh, am sprijinit dintotdeauna 1% pentru Europa Creativă și vrem să lansăm și la Forumul European. Uh, această inițiativă. Aș vrea să știu um, din cele două lucruri despre care vorbeați, un plan european de asigurare care să permită protejarea mobilității, circulării operelor, artiștilor și accesul la cultură. Și a doua propunere, o schemă europeană de garantare, mi se pare o inițiativă interesantă ar putea să fie o extindere a fondurilor de garantare pe care le oferă acum BEI. O ultimă idee. În multe țări există fonduri uh, private, pe lângă fundații și așa mai departe, există facilități fiscale. Și aș vrea să știu dacă există în Belgia, pentru că în Italia de 2 ani există bonusul artistic și anume un uh, sprijin uh, fiscal care deja în câteva luni a produs 200 de milioane de euro de venit, le permite persoanelor uh, private care investesc în patrimoniu cultural să beneficieze de o scutire fiscală. Aș vrea să știu dacă există și în Belgia ceva asemănător. Mulțumesc foarte mult! Eu nu sunt expert fiscal. Noi aici în Belgia avem uh, de asemenea o facilitate fiscală care se numește Tax, uh, Tax Shelter, care exista inițial pentru cinematografie, pentru artele spectacolului și am rămas la asta. Iar garanția europeană, firește, am descoperit studiul din 2003 al Comisiei, au trecut 15 ani de atunci. Poate acum ar fi interesant să aflăm mai mult și poate Europa Creativă să exploreze acest filon pentru următorul program. Da, mulțumesc foarte mult. Așa că aș trece mai departe la următorul expert. E vorba încă o dată de, ex, de bariere fiscale și de tot ce împiedică în acest domeniu accesul la cultură și ce putem face împotriva. Domnule Molenar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Nu am să vorbesc despre paradisuri fiscale. Nu am să vă răpesc prea mult uh, din răbdarea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitația de a uh, lua parte la această audiere și am să vorbesc despre obstacolele artistice, mai ales pentru artele spectacolului, nu doar uh, pentru artele vizuale, ci mai degrabă pentru artele spectacolului. Am realizat o prezentare și am însoțit-o de o explicație scurtă pe care uh, v-am trimis-o și un articol pe care l-am publicat într-o revistă fiscală pe care puteți citi care e problema pe care o voi aborda. În taxarea internațională există o normă specială pentru um, artiștii um, din lumea spectacolelor și anume liberii, liber profesioniștii se încadrează la articolul 7 al OECD. Taxarea internațională este armonizată de OECD. Ei coordonează tratatele fiscale internaționale, iar articolul 7 pentru uh, liber profesioniști afirmă că achiți impozitele doar în țara de origine, cu excepția situației în care ai un sediu permanent într-o altă țară, țară unde vei achita atunci impozitul pe venit. Articolul 15 al Tratatului Internațional Fiscal afirmă că un angajat trebuie să achite impozita în țara unde lucrează, doar dacă, cu, cu excepția în care el se deplasează cu angajatorul său într-o altă țară, pentru că uh, acolo există taxare în țara de origine. Sunt principii foarte clare și nu generează uh, Uh, probleme, însă pentru artiști și pentru sportiști există o normă specială la articolul 17 preluată de majoritatea statelor în acordurile bilaterale, afirmând că artiștii și sportivii sunt uh, impozitați în țara unde activează, fie că sunt angajați sau liberi profesioniști. Aceștia, aceste două principii sunt separate și există norme speciale pentru artiști și sportivi, norme introduse în 1963 din considerente practice. A existat atunci exemple ale unor uh, boxeri care trăiau în Monaco, nu își achitau acolo taxele, după care își uh, evitau uh, impozite, evitau achitarea impozitelor în țările unde luptau. Asta s-a întâmplat în 1963. În 1987 OECD a publicat un raport referitor la artiști și sportivi și a fost o adevărată expresie a neîncrederii în raport. Se vorbea de o dovadă clară de nerespectare, cu alte cuvinte, artiștii și sportivii nu raportau venitul obținut acasă, foloseau uh, scheme de evaziune fiscală sofisticate ei sunt de obicei persoane destul de nesofisticate, nu știu ce se întâmplă cu uh, taxarea și de multe ori sunt reprezentați de contabili îndrăzneți, dar nu foarte buni. Hai să spunem că aceste norme arată că artiștii ar trebui să fie impozitați în țările unde dau reprezentații și, firește, trebuie să primească un certificat pe care să-l prezinte autorităților fiscale de acasă, unde trebuie să facă o declarație. Deci vorbim de nerespectare și evaziune fiscală. Acum, concret, această măsură e menită să atace numele mai mari care la ora actuală includ Uh, pilotul de Formula 1 Max Verstappen, de pildă, care și-au mutat uh, reședința la Monaco și nu mai doresc să achite taxe nicăieri. Nu vizează 95% uh, din artiștii și sportivii normali. Cu tot acestea se încadrează în regulă pentru că nu există verificări, există probleme. De pildă, cheltuielile care pot fi deduse în țara unde se dă reprezentația. De pildă, Ariana Matiac, uh, un, o dirijoare franceză, trăiește la Amsterdam, de pildă, ea se deplasează uh, de vreo 20 de ori pe, pe an, îmi cer scuze, merge în Polonia, în uh, alte țări și firește generează cheltuieli, stă la hotel și e foarte greu când merge cu o orchestră în Franța, e foarte greu pentru acest uh, contract de 3-4 zile să se deducă cheltuielile și să se deducă doar impozitul, să se calculeze doar impozitul pe venit. Firește, Franța are o, un impozit uh, de 15% pe uh, remunerația de reprezentare. E o problemă considerabilă, așadar, chel- ce cheltuieli pot fi deduse. Ce a ajuns la o concluzie interesantă în acest sens, însă practică e o problemă. Următoarea problemă e atunci când taxele au fost reținute în străinătate, cum poți obține aceste dovezi pe care să le prezinți înapoi acasă. După cum spuneam, Ariane Mațiac a dat 20 de reprezentații în străinătate, deci trebuie să primească 20 de certificate fiscale în 20 de limbi și vedeți, dacă priviți următorul uh, exemplu, ar, orchestra filarmonică din Rotterdam cu 80 de artiști uh, care merg în deplasare, e imposibil să ceri aceste certificate. Merg în, Germia, în Germania, în Germania e doar 5,8%, însă cu toții sunt angajați la Rotterdam. Și așa că în salariul lunar, cum ceri înapoi uh, indemnizațiile fiscale. E imposibil și nu se face. E a doua problemă și a treia problemă, chiar când reușești să îi tai de furcă, trebuie să angajezi un consultant fiscal în Olanda. N-am să spun că eu sunt neapărat scump, însă totuși trebuie să mă plătiți. Și dacă Ariana Matia, când merge în Franța, trebuie să angajăm un consultant acolo, care să cheltuiască, să um, calculeze cheltuielile, ce trebuie dedus și firește autoritățile fiscale atât din Franța cât și din Olanda sunt implicate pentru că taxele trebuie achitate, o parte din acestea trebuie rambursate, nu se pot face automat. Sunt cheltuielile administrative considerabile, așadar mai ales când uh, raportăm uh, aceste cheltuieli la venitul înregistrat vă arăt harta Europei, am văzut-o și în alte prezentări în trecut, când mergi în altă țară, ai un alt sistem de impozitare cu o ra- altă rată de impozitare, cu un alt sistem uh, de cheltuieli uh, care pot fi deduse, așa că e ușor să te lovești de aceste probleme când ești un artist care uh, dă reprezentații în afara țării. V-am dat un al treilea exemplu, e o formație uh, de rock gothic numit Within Temptation sunt destul de cunoscuți. Foarte bună muzică și ei se deplasează cu autobuzul, cu propriul echipament de sonor și de iluminat, 12 um, ingineri de sunet, de lumină, înregistrează, să zicem, 80 de cheltuieli, după care în uh, Uh, merg în Franța, nu mai rămân decât cu o fărâmă uh, din cheltuielile rambursate, deci cum pot dobândi certificatele? Între timp, există câteva soluții. Irlanda și Danemarca nu mai percep această taxă de ani bun. Ei spun că nu cred că e necesar, iar țările de jos au renunțat uh, la impozitarea artiștilor în 2007 dar doar pentru artiști și sportivi din care provin din acele țări cu care Olanda are un acord fiscal. Nu pentru Monaco, așadar, și nu referitor la acele țări unde nu am reușit să ne punem de acord, ci pentru cele, uh, celelalte 94 de state uh, referitor la care Olanda spune nu vrem taxele pentru că credem că e complicat. Un alt exemplu elocvent în uh, Marea Britanie E o excepție fiscală națională care afirmă că pragul uh, fiscal general de 11.500 de lire sterline pe an se aplică și artiștilor străini. Așadar, cei care înregistrează venituri mai scăzute sunt scutiți de impozitare. Un exemplu interesant un alt aspect interesant este că în lumea sportivă organizațiile internaționale au spus că nu își mai doresc acest sistem după Jocurile Olimpice din Australia din 2000. Comitetul Olimpic Internațional a început la Vancouver spunându-i Canadei că puteți organiza Jocurile Olimpice internaționale, dar nu vrem să deduceți această taxă de 15% de reținere din, de la sportivi și asta trebuie să continue cu UEFA, cu Liga Campionilor și așa mai departe. Așadar, echipele care joacă în alte state nu se lovesc de această taxă de reținere și merge foarte bine, funcționează foarte bine în practică. E un exemplu. OECD, împreună cu alte organizații, am luat legătura cu OECD întrebându-i nu puteți uh, elimina articolul 17. OECD a decis să nu facă uh, motive există, eu nu cred că sunt pertinente, puteți să le citiți în articol, am uh, adăugat și acest, am atașat și acest articol și uh, totuși au oferit excepții, restricții, am putea spune, de pildă să excludă angajații, de pildă filarmonica din Rotterdam poate fi, orchestra filarmonicii din Rotterdam poate fi exclusă, deducerea cheltuielor, introducerea unui prag minim, așa cum face Marea Britanie și Statele Unite, în toate acordurile fiscale și există deja uh, o scutire pentru acele activități subvenționate, prevăzute deja în multe tratate fiscale. Există așadar uh, restricții. Care sunt soluțiile pe care eu le-aș recomanda? Mai am încă două pe lângă acestea. Aș faceți ca Irlanda, uh, Danemarca și țările de jos, nu uh, impozitați la sursă, dar doar cu acele țări cu care aveți un acord nu Monaco și celelalte. Eliminați acordul, uh, articolul 17 sau folosiți uh, acele excepții pe care le oferă OECD. Și mai am încă două propuneri pe care le-am găsit recent, și anume Comisia Europeană a emis un cod de conduită referitor la taxele pe drepturile de autor și dividende și cred că acest Cod de conduită ar trebui să se aplice și artiștilor și sportivilor. Un cod de conduită referitor la acele impozite uh, de reținere. Comisia Europeană a creat un grup de experți care în noiembrie 2015 a publicat un raport referitor la obstacolele transfrontaliere fiscale pentru persoanele fizice și există un capitol uh, referitor la sportiv cu recomandări foarte bune și vă ofer această soluție și dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Cred că a fost deosebit de interesant pentru noi toți, pentru că e un domeniu de care comisia noastră nu se ocupă neapărat uh, adesea. Dacă e vorba de cultură, vorbim mai degrabă de TVA-ul redus, însă când vine vorba de impozitarea artiștilor trebuie să mă mărturisesc că eu nu eram la curent și cred că scoate încă o dată în evidență, mai ales în domeniul sportului, dar și în domeniul artiștilor uh, de vârf, că, din păcate, există întotdeauna oameni care profită de acele arhicunoscute lacune fiscale și, uh, pe de altă parte, există uh, Uh, norme care îi afectează pe cei pe care de fapt nu ar trebui să-i afecteze și ajungem într-o situație dezechilibrată, cum că un pilot de Formula 1 care stă bine mersi în Monaco nu plătește impozite, dar pe de altă parte să spunem că niciun artist nu ar fi vizat, ar fi de asemenea inacceptabil. Domnul Streschi, câteva cuvinte. Mulțumesc foarte mult! Înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare foarte importantă pentru noi. Poate, domnule președinte, ar trebui să alocăm una din ședințele noastre impozitării culturii. În joc sunt multe, multe chestiuni, iată de ce cred că comisia noastră ar trebui să se ocupe exclusiv de acest subiect în, într-una din ședințele noastre. Aș dori să-i mulțumesc invitatului nostru și aș dori să spun de asemenea că am avut o um, introducere la, această, uh, la acest subiect uh, din partea unui colaborator de dumneavoastră, invitat al nostru în urmă cu ceva vreme, a ținut o prezentare foarte interesantă, dar a lansat și o, alt, o serie de alte provocări pe care eu le reiau. Dacă un agricultor, de pildă, plătește impozite, de ce nu ar trebui să le plătească uh, artiștii și sportivii? Care e diferența între aceste două grupuri sociale? De ce unul dintre ele ar trebui să fie privilegiat? Cea de-a doua întrebare e mai bine să includem avantaje, facilități fiscale sau e mai bine să subvenționăm să ajutăm așadar complet artiștii. Întreb acest lucru pentru că marea majoritate a artiștilor fie sunt liberi profesioniști sau peste 60% din aceștia nu înregistrează o activitate economică, așa că în această a doua situație e absolut fără sens să existe facilități fiscale pentru că nu se înregistrează un venit, nu există profit. Trec la o altă întrebare importantă care se referă la un exemplu concret. O orchestră creată doar pentru două luni, iulie-august. În această orchestră cântau cehi, germani, danezi, din cauza diferențelor fiscale și din cauza costurilor înregistrate. Unii înregistrau un venit ridicat, trebuiau însă să aducă o contribuție personală din propriul buzunar la această activitate. Și pentru mine există un element important, nu doar activitatea artistului în sine, ci și diferențele fiscale referitoare ce țin de patrimoniul cultural. De multe ori uh, acestea au trecut la 25%, uneori se bucură însă de subvenții. Experiențele dumneavoastră în acest sens sunt foarte importante. Reiau oricum uh, solicitarea mea, doamnă președinte, să dedicăm o ședință doar aspectelor fiscale. Da, mulțumesc foarte mult. Doamna Șoidrova, îmi cer scuze, îmi cer scuze, dar sistemul ping-pong, am uitat complet de el. Domnule Molen, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Cred că e o idee foarte bună să organizați o ședință a Comisiei Cult doar pe aspectele fiscale. Eu m-am, folos- m-am concentrat pe acest aspect acum. O parte din observațiile dumneavoastră se referă la uh, aceste aspecte. Dar eu uh, colaborez cu Universitatea Erasmus din Rotterdam și ce urmăream prin uh, intervenția mea de astăzi? Vreau impozitare echitabilă, astfel încât artiștii să nu fie impozitați mai strict decât uh, ceilalți angajați. În exemplu dumneavoastră, de pildă, asistentă și un artist. În exemplu pe care eu l-am dat, artiștii transfrontalieri, acești artiști sunt impozitați Uh, mult mai mult decât o asistentă medicală. Eu ce vreau? Vreau ca aceștia să fie impozitați în mod echitabil. Nu vreau o scutire fiscală. Vreau să se elimine această problemă a impozitării duble. Ați dat un al doilea exemplu al uh, unei persoane care înregistrează un venit deosebit de redus, astfel încât nu trebuie să achite impozite în țara lor, ce se întâmplă acești artiști atunci când uh, uh dau reprezentații în străinătate și 50% din venitul lor vine din Franța, 50% din Austria, de pildă, atunci ei se lovesc de probleme, nu pot, uh, de pildă, cere un credit acasă, nu pot uh, primi rambursări la ei acasă, dar totuși trebuie să plătească impozite pentru că se află, dar beneficiază de scutiri pentru că se află sub pragul minim. Ați vorbit de orchestră cu membrii care vin din mai multe țări, da, m-am confruntat adesea cu uh, această problemă și de multe ori aceste orchestre nu ajung să se materializeze tocmai din cauza problemelor fiscale. Mulțumesc foarte mult, doamnă Șoldrova, încadrați-vă într-un minut. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această posibilitate de a vă asculta. Până acum nu am pus nicio întrebare, însă în ceea ce privește acest domeniu am o observație un lucru sunt impozitele, însă un alt lucru reprezintă veniturile. Și uh, pentru noi uh, e important ca, îmi cer scuze, artiștii să aibă un venit. Cred că deocamdată nu suntem în măsură să spunem că am putea veni cu o recomandare la nivel european în acest sens. Este important să continuăm cu dând bune exemple. Însă în ceea ce privește scuturile fiscale, mă întreb cât e de etic atunci când artiștii profită de serviciile pe care le finanțează practic bugetul public din banii contribuabililor. Cineva trebuie să plătească în cele din urmă pentru prestațiile sociale, pentru asigurarea medicală. Eu sunt uh, pentru ajutarea uh, artiștilor care au publicul lor, însă ar trebui să fie impozitați în mod echitabil. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă rog, răspundeți! Um, I, I fully agree with you. Sunt, sunt de acord cu dumneavoastră. Toate țările trebuie să-și obțină veniturile fiscale. Nu sunt de părere că artiștii trebuie să aibă vreun regim fiscal special. Pur și simplu să fie impozitați la fel ca și alții. Am mai încercat să explic că atunci când uh, țările negociază tratate unele cu altele și discută despre chestiuni fiscale atunci când uh, renunță la acest articol 17, în primul rând ar pierde venitul uh, de pe urma străinilor care vin în țara lor, dar nu mai trebuie să mai dea nici credite fiscale re, uh, rezidenților lor, care, resortistanților lor care lucrează în uh, străinătate. Deci pierzi venit pe de o parte, dar nu mai trebuie să dai credit fiscal pentru cei care merg în străinătate, pentru ai tăi care merg în străinătate. Atunci, e, mi se pare o situație corectă. Thank. Frau Rodriguez. Mulțumesc foarte mult, doamna Rodriguez. Un minut. I think I cannot speak Portuguese, right? I should be, I can speak Portuguese? Oh, that's good. Pot să vorbesc portugheză? Uh... Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Nu sunt sigură că artiștii trebuie tratați diferit. Țara mea a suferit foarte mult de pe urma programelor de austeritate, ca și Grecia. Să nu uităm că Europa are cinci regiuni ultraperiferice. Eu, de exemplu, sunt din Madeira și am fost profesoară în Brazilia și pentru a face călătoria până în Brazilia m-a costat o anumită sumă de bani. Însă a trebuit să folosesc și personal și instrumente și asta m-a costat mult mai mult. O călătorie obișnuită este cam 500 de euro între cele două puncte, deci mai scump decât de la Lisabona la Bruxelles. Se vorbește despre 8 milioane de oameni care uh, locuiesc în aceste regiuni ultraperiferice, dar uh, Madeira este foarte apropiată de Europa geografic. Să ne gândim în cazul ăsta ce se întâmplă cu Reunion, care este de partea cealaltă a oceanului, nu? Avem la dispoziție trei uh, metode în Portugalia pentru a impozita artiștii. Și nu doar artiștii, toată lumea. Eu am fost detașată în Brazilia ca profesoară de portugheză și acolo pot să spun că uh, artiștii au mult mai multe cheltuieli deductibile. Și artiștii care locuiesc în regiunile ultraperiferice au costuri mult mai mari. Uh, deci trebuie să avem o fiscalitate egală pentru toți. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Molina. Um um, um, um, um, yeah, um, so equal taxation. Ați spus taxare egală, să zicem, pe profitul pe care îl faceți uh, după deducerea cheltuielilor. Să zicem că mergeți din Madeira până în Brazilia, aveți uh, cheltuieli uh, cu personalul, cu avionul și așa mai departe. Și aici intră prima problemă pe care am explicat-o explicat eu deductibilitatea cheltuielilor. Așadar, impozitare, dar după uh, deducerea cheltuielilor profesionale. Ați spus că ați uh, fost profesoară. Asta arată o diferență a acestei profesii față de uh, artiști. Pentru că atunci când sunteți profesor, sunteți detașați acolo uh, 3, 6 luni, un an. Uh, și în baza înțelegerii cu Brazilia, puteți să vă deduceți uh, taxele în Brazilia și Portugalia recunoaște această deducere. Nu e ușor, dar e mult mai ușor decât, acolo, decât atunci când merge o formație din Portugalia în Brazilia și trebuie să țină trei concerte. Trebuie să-și deducă cheltuielile și uh, să ceară credit fiscal în Portugalia. Pentru că între timp uh, tu ai mai fost și prin Mozambic și prin Angola în turneu, în Angola în turneu și în restul Europei și trebuie să aduni hârtii de peste tot. Deși ai fost acolo o dată pentru un concert. Și aceasta e problema pe care încercam să vă descriu. Practic, atunci uh, când ești artist, ai cheltuieli administrative mult mai mari decât dacă stai trei luni într-un loc ca profesor. Și Uh, situația e diferită atunci când ești un liber profesionist și călătorești în diferite locuri în timp foarte scurt, decât atunci când, uh, să zicem, ești avocat. Mulțumesc foarte mult! Uh, mai am dat cuvântul la trei persoane și aș vrea să vă propun să nu facem ping-pong la acestea, ci să se răspundă la toate trei și fiecare câte un minut. Bogdan Deța. Mulțumesc. Eu am o întrebare doar cu privire la sport. Am fost și eu sportiv și sportul înseamnă cultură. Da, într-adevăr. Asta era în perioada anilor 90, când țara mea era în tranziție. Cred că ceea ce ă, noi există diverse tipuri de sportivi. Eu eram sportiv într-un sport de echipă, adică făceam parte dintr-un club, este o afacere. Eu trebuia întotdeauna Uh, să îmi uh, fac declarația fiscală pentru ca să primesc uh, permis de muncă. Adică dacă locuiam în Germania, de exemplu, trebuia să fac o declarație așa cum face orice um, german. Și așa aveam posibilitatea să lucrez. Deci, practic, este, era vorba despre drepturile um, angajaților și angajatorilor. Unii sportivi, sportivi pe de altă parte, nu sunt uh, um, văzuți ca profesioniști în Europa. Pe de altă parte, când auzim că Neymar, de exemplu, primește 200 de milioane de euro, atunci întrebarea este de ce ar trebui să uh, plătească mai puține impozite. Pentru că, până la urmă, cine câștigă 200 de milioane poate să plătească și impozite și încă îi mai rămân bani discuțiile acestea um, reprezintă o problemă în societate. În plus, ați vorbit și despre Danemarca. Au existat colegi danezi care au lucrat în Germania și uh, după aceea s-au întors în Danemarca. La început au plătit foarte puțin ca impozite și după aceea au uh, depășit uh, limita și a trebuit să plătească mai mult. Exista o astfel de regulă și pentru um, sportivii străini. Asta se întâmplă pentru că cluburile sunt niște afaceri și trebuie să aibă un buget foarte fix. Mi-ați promis un minut. Un minut, vă rog. Silvia Costa, un minut. Știu că și la tine va fi greu, Silvia. Da. E, solo una, un chiarimento. Am nevoie de o clarificare. Recunoașterea statutului de artist cerută de Parlament, adică specificitatea artistului, care, uh, profesie care are trăsături speciale. Uh, vorbim aici despre interpreți, pentru că pentru scriitor lucrurile stau altfel. Poți să fii artist singur, poți să faci parte dintr-o companie și este importantă și chestiunea liberei circulații. Aici discutăm despre egalitatea fiscală Um, la nivel de țară și știm că fiscalitatea ține de uh, statul membru, e competența statului membru. Ați mai spus ceva. Aș dori să știu de care parte vă aflați, ca să știm cum mergem și noi mai departe. Mă refer aici la libera circulație a acestor interpreți, artiști, fără ca ei să fie, să cadă victimele dublei impuneri. Firește că trebuie să plătească impozite, dar uh, cum se face cu această deducere? Mulțumesc foarte mult. Ultima anunță din urmă, Shulivort. Risks. Mulțumesc. Mă doresc să mă refer la Brexit. Care sunt riscurile? Am vorbit la reuniunea recentă a uh, Asociației Orchestrelor din Regatul Unit au vorbit și ei despre impozitarea artiștilor. Întrebarea este ce preț punem pe artă în societatea noastră? Cred că în vremurile de austeritate trebuie să avem politici diferite. Poate ați auzit de New Deal atunci când, în anii 30, guvernul american a hotărât că ar fi o idee bună să financeze artiștii ca ei să creeze opere bune. În acea vreme de restriște și ne amintim uh, operele lui Diego Di Rivera, care din acea, din acea perioadă sunt. De asemenea, librăria Congresului din Washington are o arhivă uh, a unor mărturii ale sclavilor la persoana întâi, care nu ar fi fost colectate niciodată uh, dacă guvernul american ar fi spus atunci că arta contează pentru noi și trebuie să investim în ea. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Molen. Mulțumim foarte mult. Domnule Molinas, vă rog să încercați să răspundeți în două minute. Yeah, yeah, thanks. Um, first about sports. în ceea ce privește sportul. Ați spus că mulți sportivi nu sunt profesioniști, în sensul că nu câștigă atâția bani. Ați vorbit despre uh, artiștii care nu câștigă foarte mult și de aceea nu, nu sunt impozitați. Am și eu câțiva clienți care sunt jucători de golf, dar sunt încă la un nivel destul de scăzut. Deci, uh, nu se încadrează la fiscalitate în Olanda și, practic, pierd bani cu ce au cheltuit în uh, alte țări în care au fost în turnee. Ați spus că artiștii și sportivii mari, care câștigă milioane, trebuie să fie taxați și orice țară are interesul să îi taxeze, să îi impoziteze. Sunt de acord, dar politica oficială e alta. Noi încercăm să îi vânăm pe cei care evită, care fug de fisc. V-am dat exemplul Regatului Unit cu acea alocație de bază de 11.000 de lire. În toate tratatele sale fiscale, Statele Unite au o sună, sumă minimă, în jur de 30.000 de dolari. Atunci când țările îți spun că vrem să taxăm uh, peștii mari și nu vrem să uh, îi lăsăm să scape, uh, este, întotdeauna se impune un prag Uh, și este nevoie de acest prag pentru a nu îi exclude pe cei mai mici, pe artiștii sau pe sportivii mai mici, care sunt 90% din total. Domnul Costa, suntem de acord. Viața profesională e scurtă și este clar riscul dublei impuneri. În ceea ce spune în ceea ce privește Brexitul, da, într-adevăr există riscuri în ceea ce privește TVA, care nu e subiectul meu de astăzi, dar și în ceea ce privește mm, impozitarea artiștilor. Pentru că în Uniunea Europeană ă, această deducere transnațională a ă, cheltuielilor în Uniunea Europeană Uh, nu va mai fi un lucru de care va beneficia Regatul Unit. Și Regatul Unit se va afla într-o. Um, în absența unui tratat fiscal, Regatul Unit se va afla într-o situație mai defavorabilă decât cea în care se află uh, a Statele Unite acum și asta e una din probleme. Ați vorbit despre valoarea artelor și este ultima mea propoziție. Dacă țările vom, vor renunța la această reținere unilaterală, așa cum a făcut și Olanda în 2007, am calculat în 2006 că Olanda a renunțat la 6 milioane de euro în venit fiscal. Am făcut niște calcule pentru Regatul Unit anul trecut cu niște consilieri fiscali de acolo. Așadar, Regatul Unit va pierde 40 de milioane de uh, euro în de lire în venit fiscal din cauza cheltuielilor deductibile va scădea sumă. Deci atunci când uh, renunți unilateral, nu pierzi foarte mult, dar e mai bine să faci lucrurile la, la nivel bilateral, pentru că altfel nu mai pierzi și uh, creditele fiscale. Dank. Mulțumim foarte mult! Vorbim mereu despre piața internă europeană și iată că până la urmă, absurd, uh, ajungem să vorbim despre tratate fiscale bilaterale. Dar cred că am avut de-a face astăzi cu un exemplu uh, care ne arată că trebuie să facem progrese în Europa și în domeniul fiscal. Mulțumesc foarte mult tuturor experților ne-ați dat cu toții informații uh, utile ca să ne dăm seama cum putem să abordăm această temă. Mulțumim pentru prezența de astăzi și pentru participare. Cred că merită o rundă de aplauze. Und wir gehen jetzt nahtlos über Iar acum trecem la proiectul raportului privind barierele structurale și financiare în accesul la cultură. Sunteți bineveniți să rămâneți, dar dacă aveți altceva de făcut, vă înțelegem perfect. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și am să-i dau imediat cuvântul domnului Stroievski. Aveți 5 minute pentru a prezenta ideile dumneavoastră pentru acest raport din proprie inițiativă. Vă rog stwierdzenia niezwykle dla nas istotnego. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi spune ceva foarte important pentru noi. Rozmawiać po raz pierwszy. Mówię o całościowym spojrzeniu. Obstacolele în calea accesului la cultură va fi pentru prima dată când discutăm această temă în mod holistic și nu fragmentat. Două lucruri sunt cheie aici. Cetățenii Europei au dreptul de a avea acces la cultură. Este un drept inalienabil înscris în legislație. Gradul de participare în cultură, la cultura cetățenilor, este o condiție prealabilă pentru dezvoltarea Europei. Apoi, Cred că diversitatea culturală în Europa trebuie să fie protejată prin lege. Apoi, accesul la cultură trebuie să fie un obiectiv clar din partea instituțiilor europene sau al instituțiilor europene. Orice administrație publică are trei obiective principale. În primul rând, formarea artiștilor. În al doilea rând, formarea publicului și, în al treilea rând, construirea unei infrastructuri relevante prin care artiștii și publicul se pot întâlni. De asemenea, administrațiile se pot ocupa de formarea nevoilor culturale. Doresc să subliniez faptul că avem nevoie de o viziune foarte amplă cu privire la cultură. Mă refer la artiștii uh, din domeniul altelor performative, mă, mă refer la ceilalți artiști, la uh, patrimoniul cultural, la cetățeni. Avem o problemă. Cererea pentru cultură. Acolo e problema, nu la ofertă. Avem studii, avem cercetări care arată clar că mulți cetățeni europeni nu simt nevoia de a participa în fenomenele culturale, la cultură. Ei spun că pur și simplu nu simt nevoia. Dar nu-i posibil să nu particip deloc, nu există cetățean care nu participă deloc la cultură. Dar contează calitatea și profunzimea participării și ele variază de la țară la țară. Cunoștințele cu privire la cultură sunt uh, o condiție cheie pentru satisfacția pe care o ai de pe urma participării în procesele culturale. În ceea ce privește obstacolele, doresc să subliniez că acestea sunt, în primul rând, banii, în al doilea rând, educația, lipsa de cunoștințe, în al treilea rând, obiectivele structurale. Iar acum avem un al patrulea obstacol, unul, cultu- uh, unul tehnologic. Hai să le luăm pe rând. Banii. Astăzi am văzut cât este de important un sistem fiscal clar și cât de mult rău poate face un sistem opac și dificil. 2. Educația. În raportul meu am vrut să subliniez faptul că un public needucat în materie de cultură este un obstacol mare. Așadar, și cei tineri și cei bătrâni trebuie educați. Repet, lipsa de educație și lipsa de pregătire pentru participarea la cultură sunt obstacole foarte mari. Dla braków kompetencyjnych Vorbesc și despre un aspect psihologic mai degrabă. În Europa am ajuns să acceptăm un nivel scăzut de cultură. Lucru alarmant. Atât. Apoi obstacolul structural. Cu cât este mai aproape un teatru sau o bibliotecă, cu atât este mai mare publicul care participă. Deci avem nevoie de o infrastructură culturală, care este foarte importantă pentru atragerea publicului. Al patrulea obstacol, cel tehnologic. Formele tradiționale ale participării sunt împrumutarea unei cărți de la bibliotecă, mersul la teatru, dar dar nu știm mare lucru despre participarea la cultură prin internet. Atât din partea mea, mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank! Mulțumim foarte mult pe, pentru această prezentare foarte cuprinzătoare cu privire la ceea ce veți scrie în raport. Începem acum cu raportorii din umbră. Doamna Rodriguez, vă rog. Două minute, vă rog. Mulțumesc, am să vorbesc în portugheză. Acest document de bază ne permite să înțelegem transversalitatea și complexitatea acestui subiect care vizează accesul la cultură. Permiteți-mi să insist asupra importanței acordării, abordării um, provocărilor din educație în acest raport. Educația este un instrument care uh, va permite eliminarea unui anumit uh, număr de obstacole în calea culturii. În acest domeniu, pentru crearea de parteneriate, putem să avem reușite dacă facem parteneriate între um, școli uh, instituții de cultură, chiar și transfrontaliere, și trebuie să vizăm aceste parteneri parteneriate pentru a reduce barierele care dăunează activității culturale. Tot pentru educație și cultură, statele membre ar trebui să reducă costurile pentru studenți, persoanele în vârstă și familiile numeroase. Pentru pentru ările care suferă de, politici de austeritate, această problemă este foarte mare. De aceea ar trebui să existe politici publice de subvenționare a culturii, pentru ca nimeni să nu fie exclus din sfera culturală. Raportul vorbește și despre motivele uh, pentru care există absență în domeniul cultural, uh, lipsa de interes, de exemplu putem ține cont de nivelul de școlarizare uh, și se pot organiza parteneriate între instituțiile de cultură și școli sau universități, uh, astfel ele putând să, astfel instituțiile de cultură purtând să își formeze un nou public. Cel mai bine ar fi să existe o strategie consolidată și pentru uh, abordarea obstacolelor de care se lovesc persoanele din zonele rurale sau periferice. Deși statele membre sunt cele mai puternice în acest domeniu și uh, Uniunea Europeană va trebui să sprijine în special mobilitatea uh, celor care lucrează în domeniul culturii. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Martina Michels, vă rog! Mulțumesc uh, pentru această prezentare foarte cuprinzătoare, pentru că ați vorbit despre statisticile din domeniul culturii și mai ales pentru concentrarea asupra subvenționării culturii din fonduri publice. Întrebarea mea este ce vrem să subvenționăm până la urmă, pentru că infrastructura culturală este foarte diversă, de la teatre până la centre socioculturale, de la universități de arte până la biblioteci, colecții, arhive, galerii, în care se păstrează memoria noastră culturală sau se creează noi opere. În al doilea rând, În paragrafele 4 și 5 vorbiți despre orientarea pe un fel de cultural mainstreaming în toate domeniile politice. În plus, uh, anumite lucruri mi se par uh, cam abstracte, de exemplu, în uh, articolul în alineatul 9 nu este clar despre ce fel de investiții este vorba în domeniul culturii. Nu este vorba doar despre investiții pentru locuri de muncă, pentru că um, domeniul culturii creează filme, um, opere de artă, adică acestea sunt obiectele de cult uh, ale vremurilor noastre. Și dacă tot vorbim despre bani, trebuie să vorbim și despre faptul că locurile de muncă din domeniul cultural sunt foarte prost plătite și asta nu este bine din punct de vedere social. În al patrulea rând, există problema drepturilor, autorul, drepturilor de autor în instituțiile GLEM, după cum le numesc eu personal, adică galerii, muzee, etc. Din punctul meu de vedere, nu se iau suficiente măsuri în, din, în acest domeniu și obstacolele se consolidează în loc să fie dărâmate pe zi ce trece. Mulțumesc foarte mult că mi-ați acordat uh, ocazia să mă exprim. Mulțumim și noi, doamnă Bild. Mulțumesc. Ca explicaie ne propuneți lipsa de educație a claselor de jos, care nu le permite să înțeleagă cultura. Dar atunci ne punem și noi întrebări cu privire la oferta uh, culturală, care primește de multe ori subvenții publice generoase și de multe ori nu reprezintă ceea ce este necesar pentru public. Eu, eu am auzit uh, de la un fondator al festivalului de la Avignon că biletele sunt prea scumpe. Uh, repertoriul este dificil uh, și interpreții sunt dintre cei mai buni. Din păcate, în prezent există o generalizare foarte uh, gravă și festivalurile sunt din ce în ce mai ermetice chiar și pentru cunoscători. Uh, Așadar, înainte de a vorbi despre incultura altora, ar trebui ca autorii să coboare din turnul lor de filde și să încerce să, aj- să vorbească cu publicul lor și nu cu ei înșiși. Din punctul meu de vedere, în cazul Franței, mai avem multe de făcut din acest, în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Silvia Costa, un minut, vă rog. Interes. Cred că e foarte interesant și îi mulțumesc foarte mult uh, raportorului. Acest raport ar putea să fie, într-adevăr, un lucru foarte interesant și ne vom aduce și noi contribuția după această întâlnire. Și sunt de acord și cu structura adoptată. Aș vrea să spun un lucru. Noi avem date și cele de la Eurobarometru sunt destul de sărace, haideți să fim sinceri. Și am făcut un uh, studiu aprofundat referitor la patrimoniul cultural în care se uh, cere care ar putea să fie solicitarea din partea cetățenilor și să ne ocupăm atât de mult de ofertă. În ceea ce privește barierele structurale, poate un uh, subiect uh, la care multe state încearcă să găsească, să inoveze, uh, e reprezentat de modelele de gestiune, modele de gestiune participativă. O sugestie pe care am făcut-o și noi și cred că e util să ținem cont și de Convenția de la Faro, cetățenii au un drept la cunoaștere, la patrimoniu cultural și să desfășoare o activitate culturală creativă, să cunoască și să poată avea acces fizic la acesta. Iată ce trebuie să promitem uh, încă de la început. Eu m-aș referi la Convenția de la Faro, pentru că multe țări europene au semnat-o, nu toate. Schimbă felul în care trebuie să înțelegem uh, o ofertă culturală, o ofertă culturală și să vedem, să evaluăm care e cea care asigură cea mai mare participare, să facem astfel încât patrimoniul tău cultural să nu mm, să vizeze doar turiștii, ci să vizeze și cetățenii tăi. E foarte important. Și în ceea ce privește obstacolele de acces lingvistic și cultural și pentru cei care trăiesc într-o țară a care ofertă culturală e prezentată doar într-o anumită limbă și nu pentru migranți. De pildă, în Italia, un muzeu egiptean uh, a introdus uh, explicații și în arabă și uh, vizitele s-au schimbat complet. Trebuie să existe așadar o schimbare și în ceea ce privește gestionarea ofertei culturale. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte Mulțumim foarte mult. Acum aș, aș vrea să rog și Comisia să ia cuvântul. Domnule Zampieri, vă rog să încercați să încheiați în 2-3 minute. Mulțumesc foarte mult. Vreau doar să vă spun că apreciez foarte mult această audiere extrem de interesantă. De asemenea, vreau să subliniez care este activitatea colegilor de la Eurostat care au sprijinit cu date multe dintre aceste discuții, în special în legătură cu mobilitatea și obstacole în calea mobilității. Ă, aceasta va rămâne una din prioritățile noastre. Ă, am ă, lucrat pe acest lucru și anul trecut și acum doi ani. Domnul profesor Molinar a fost invitatul nostru. Vom continua cu acest subiect pentru că trebuie să colaborăm cu statele membre în acest sens. După cum știți, politica fiscală este un subiect dificil pentru Comisia Europeană Instrumentul cel mai bun va fi găsit anul acesta când vom uh, discuta din nou cu statele membre pentru următorul plan de lucru al Consiliului pentru Cultură și vom continua lucrul în acest domeniu. În ceea ce privește raportul, pe scurt, sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Costa, deoarece consider că problemele sunt destul de complexe și și datele ne arată că, dacă analizăm mai în profunzime, ă, decalajul dintre zonele rurale și cele urbane nu este egal în toate statele membre. Depinde de zonele sărace. În, state, în unele state membre, zonele sărace sunt cele urbane, iar în altele cele rurale și probabil acesta, aceasta este discriminarea reală. E clar că și nivelul de studii joacă un rol, pentru că cu cât o persoană are studii mai înalte, cu atât mai mult va participa la viața culturală. Acestea fiind spuse, trebuie să îmbunătățim într-adevăr și uh, oferta de cultură și trebuie să insistăm asupra abordării ancorate în comunitate. Asta am propus și la patrimoniul cultural și se acceptă din ce în ce mai mult, în sensul că uh, cel mai important este ca Uh, întotdeauna cultura să facă parte din comunitate și astfel vor avea acces și persoanele care înainte nu participau din lipsă de interes, nu din lipsă de bani, ci din lipsă de interes. Deci, iată, poate că nu se potrivește oferta culturală cu ceea ce ar trebui să existe. Ar fi foarte bine uh, să avem sprijinul Parlamentului în tot ceea ce facem, mai ales fiindcă avem instrumente limitate. Mulțumesc! Mulțumim! Să știți că este adevărat, poate că nici uh, nu există oferta culturală corectă pentru ca să ajungem la toată lumea, să implicăm pe toată lumea. Să ne gândim la asta. Mulțumesc foarte mult. Aș mai da cuvântul și domnului Stroievski. În final, termenul limită pentru amendamente este 2 martie la ora 10 și pe 25 aprilie va fi votul în comisie. Domnule Stroievski, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și să le răspund pe scurt. Sunt de acord cu ce a spus doamna Rodriguez. și eu am subliniat acest, această barieră care ține de studii și nu vorbeam de niște studii foarte înalte, ci pur și simplu de o școlarizare de bază care să permită uh, cetățeanului să înțeleagă evenimentele culturale. Există și un al doilea element și anume reducerea costurilor pentru uh, vârstele cele mai fragede reprezintă o provocare pentru autoritățile locale, regionale și acest lucru uh, începe să se întâmple din fericire în Europa, lumea începe să-și dea seama că uh, copiii ar trebui să intre gratuit la muzeu, că ar trebui să existe lecții gratuite, etc. Am vorbit și despre lipsa de interes uh, față de cultură. Peste 50% dintre respondenții la studiu au spus că nu participă la viața culturală fiindcă nu îi interesează. Există o lipsă de interes nu apare această nevoie care trebuie învățată la școală și acasă. În legătură cu doamna, ce a spus doamna Michels, mulțumesc, mă bucură comentariile dumneavoastră. Din păcate, nu am dreptul la destule pagini, la destule cuvinte. Uh, și în amendamente anumite uh, probleme pot fi discutate mai în detaliu. La paragrafele 4 și 5 și la 9 acestea trebuie explicitate și sunt optimist că vom reuși să facem acest lucru. Mulțumesc uh, foarte mult că îmi spuneți că sunt prea scurte, pentru că astfel, practic, mă ajutați o remarcă scurtă și la adresa uh, ceea ce a spus doamna Bild. Special nu am vorbit despre cultura de elită, cei din turnul de fildeș despre care ați vorbit, acei artiști. Cei de la festivalurile de la Edinburgh sau Avignon, aceștia sunt elita, sunt puține astfel de evenimente. Uh, sunt foarte cunoscute și din când în când, pentru că sunt um, evenimente foarte scumpe, oamenii se supără și le critică. Dar eu nu am vorbit despre acestea pentru că eu prefer să vorbesc despre diversitate, patrimoniu, conservarea infrastructurii, lucrurile fundamentale. Dar mulțumesc pentru comentariul dumneavoastră. Sunt absolut de acord cu ce a spus doamna Costa. Cred că acestea sunt domeniile cheie, am vorbit mult despre ele. De exemplu, exemplele date de um, invitatul nostru, diferențele între urban și rural, diferențele de gen. De exemplu, um, aici este, diferența de gen este 2% în favoarea femeilor, adică femeile se implică în viața culturală mai frecvent. Sunt de acord și eu că avem nevoie de mai multe date. Iar vorbitorului de la, Comisie, de la Comisia Europeană îi spun că, într-adevăr, mulțumesc Eurostatului. Între 2012 și 2015, în domeniul cultural, Eurostat a făcut un foarte mare pas înainte barometrul, um, eurobarometrul și alte cercetări sunt de foarte bună calitate. Nu din întâmplare am vorbit despre aceste date în discursul meu, ci pentru că sunt de foarte bună calitate și ar trebui să continuăm pe această cale. Mulțumim foarte mult pentru această după-amiază foarte interesantă, inclusiv uh, pentru rapoarte. Încă o dată, pe 2 martie la ora 10 termen, e termenul pentru amendamente. Acum vă mulțumesc pentru tot. Uh, Închei ședința, mulțumesc pentru discuții, ne vedem mâine la ora 9, tot în aceeași sală. Și mulțumim și interpreților, urăm tuturor seară plăcută și pe mâine!